Uh, dear colleagues, I think I will start the meeting. Uh, Dragi colegi, aș dori să încep uh, ședința. Interpreții vă informează că suntem în a treia săptămână de conflict social privind noile condiții de muncă impuse în mod unilateral. În ciuda concesiilor din partea noastră, administrația nu a inițiat niciun contact pentru a rezolva conflictul. Într-un mod disproporționat, interpreții au fost rechiziționați pentru această reuniune, ceea ce le limitează dreptul la grevă. Regătăm să vă informăm, drept urmare, că interpretarea se va opri la ora 12.30, conform programului prevăzut. Vă mulțumim pentru atenție. Doamna președinte, în ceea ce privește ordinea de zi, dacă nu sunt obiecții, o consider adoptată fără niciun fel de modificare și trec acum la comunicările președintei. GUE m-a informat că raportorul numit pentru avizul AFCO pentru raportul bugetar în ceea ce privește protejarea bugetului Uniunii European, European în cadrul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre este Helmut Scholz. Tot la comunicările președinției duminică, luni și marți am uh, participat la cea de-a 59-a reuniune COSAC, în Bulgaria, o reuniune foarte bună din punctul de vedere al discuțiilor purtate. Am putut să vedem care este atitudinea parlamentelor naționale vis-a-vis -vis de chestiuni foarte importante, de exemplu, țările din Balcanii Occidentali, politica de coeziune în viitorul cadru financiar multianual, am discutat pilonul social și subsidiaritatea în contextul grupului de lucru creat de Comisia Europeană și prezidat de domnul Timmermans. Aș dori să vă mai informez în legătură cu evenimentele importante care au avut loc săptămâna trecută în contextul Brexitului. A avut loc uh, reuniunea grupului uh, de lucru care se ocupă de Brexit în prezența lui Michel Barnier. Acest grup de lucru s-a reunit deja de trei ori în luna iunie a fost informat de fiecare dată în urma rundelor de negocieri. Echipele din partea Comisiei au prezentat subiectele legate de securitate pe plan intern și pe plan extern. Pentru prima dată, grupul de lucru care se ocupă uh, de Brexit s-a ocupat cu Martin Vermeyer, cel care uh, pregătește activitățile pentru negocierea uh, acordului legat de Brexit, grup de pregătire care a identificat domeniile relevante după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și acum uh, se lucrează la identificarea modificărilor necesare la legislația existentă care trebuie să fie operate ca urmare a Brexitului. Prima, primul regulament modificat a ajuns deja la Parlament, de exemplu, în Comisia pentru Transport, dacă nu mă șel. Nu-mi aduc aminte de, exact despre ce este vorba, dar este vorba de o modificare necesară legată de dreptul uh, folosirii anumitor autoturisme în anumite țări. Deci există câteva documente care vor uh, veni cu eticheta în pregătirea Brexitului, uh, documente care vor trebui să fie tratate mm, printr-o procedură accelerată și în comisia noastră și doresc să vă uh, informez. Da, era vorba de omologarea de tip a autoturismelor acesta era documentul de care uitasem. Și după cum spuneam, trebuie să înțelegem că există numeroase consecințe care nu sunt acoperite de legislația europeană. Există în continuare opțiuni naționale și competențe discreționare pentru statele membre, deci și statele membre trebuie să se pregătească din acest punct de vedere când vine vorba de serviciile vamale, să dau doar un exemplu. Deci acest grup pregătitor coordonează și eforturile din statele membre și poate știți că ieri a, a fost publicată o declarație comună a negociatorilor din partea Uniunii Europene și din partea Regatului Unit privind progresul acestor negocieri conform articolului 50 în pregătirea viitorului Consiliu European de la sfârșitul acestei luni și vedem că suntem foarte îndepărtați când vine vorba de chestiunile care țin de guvernanță, nu am rezolvat chestiunea irlandeză, există câteva probleme legate de chestiunile juridice privind separarea și rămân întrebări la care nu am găsit un răspuns privind răsp- viitorul relațiilor între Regatul Unit și Uniunea Europeană, cadrul uh, relațiilor viitoare va fi anexat uh, documentului uh, final, însă probabil va fi discutat după pauza de vară. Însă rămâne de văzut ce se va întâmpla în momentul în care Cartea Albă din Regatul Unit va ajunge pe continent, dacă mă pot exprima astfel. Cam atât când vine vorba de comunicările președinției și acum Aș putea trece, aș dori să trec la, la al patrulea punct. Vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș avea o întrebare în ceea ce privește programul pe care ni l-ați, ni l-ați prezentat. A spus că următoarea reuniune este în data de 11 iulie. Deci, reuniunea de săptămâna viitoare, audierea privind Cambridge Analytica, nu va mai avea loc? Și a doua întrebare în ceea ce privește componența echipei de negociere. Nu știu dacă mă pot referi la acest uh, punct acum sau să ajungem la punctul uh, respectiv de pe ordinea de zi. Doamna președinte, puteți să repetați uh, a doua observație. Avem un document în fața noastră, o propunere privind componența echipei de negociere și aș dori să îmi exprim părerea vis-a-vis -vis de acest document. Pot să fac uh, lucru acum, pentru că nu eram sigură dacă am adoptat deja acest document sau urmează să-l discutăm uh, ulterior, mai târziu. Doamna președinte, mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș dori să mă consult scurt cu secretariatul. Sorry, I, I'm just in... Doamna președintă, este vorba de un uh, slot din partea Comisiei Libe, data de 25, care nu revine uh, Comisiei noastre. Deci, reuniun, următoarea reuniune a Comisiei noastre este prevăzută pe data de 2 iulie, când avem un vot, și apoi în data de 11 iulie, ceea ce privește uh, Curtea Europeană de Justiție. O să revenim mai târziu, dar George dorea să intervină. Poate doriți să răspundeți și întrebării mele legate tot de uh, Brexit. S-a înregistrat vreun progres în legătură cu soluționarea litigiilor? cer scuze, spune doamna președinte, nu am citit uh, raportul comun, tocmai l-am primit. Știu că nu există un acord până acum, sau vehiculat idei privind uh, crearea unui for independent undeva care încă nu a fost uh, convenit. Au existat zvonuri conform cărora uh, Curtea Europeană de, de Justiție ar putea să aibă un rol în acest sens, însă nu cred că suntem mai aproape de un acord în comparație cu ce se întâmpla înainte. Și dacă nu sunt și alte întrebări, aș trece la punctul 4 de pe ordinea de zi bugetul general, toate secțiunile, dosar căruia și comisia noastră și aduce contribuția. Eu personal consider că anul 2019 este un an în care ar trebui să dăm o atenție mai mare chestiunii comunicării Europei, discuțiilor purtate cu cetățenii, să ne angajăm mai mult pe anul 2019 și pentru acțiunile conduse de comisie care să amplifice aceste acțiuni de comunicare privind Europa. Tocmai de aceea dăm atenție mai mare programelor legate de această chestiune și din propunerea făcută de Comisia Europeană putem vedea că programele ca Europa pentru cetățeni, drepturi, egalitate și cetățenie se bucură de o, un sprijin suplimentar. Suntem de acord. Intenția noastră este să sprijinim Comisia în acest sens, să anulăm uh, reducerile operate de Consiliul aceste linii eventual și a doua chestiune la care aș dori să mă refer este că Există un program privind acțiuni de comunicare desfășurat de Comisie cu titlul uh, Spații publice europene și aici se propune o sporire bugetară cu 10%, ceea ce considerăm că ar fi o îmbunătățire a propunerii inițiale făcute de Comisia Europeană. Și apoi poate Vă aduceți aminte că am avut câteva propuneri privind uh, proiecte pilot, patru la număr și pentru acțiuni pregătitoare, însă, conform procedurii, încă se desfășoară evaluarea de către Comisia Europeană. Cred că această evaluare ar trebui să se încheie pe parcursul lunii iunie și după ce știm rezultatele acestei preevaluări, odată ce știm care sunt proiectele evaluate în mod pozitiv de către Comisia Europeană, o să avem timpul necesar pentru a lua o decizie înaintea votului prevăzut în data de 11 iulie pentru avizul bugetar. Nu avem termene pentru depunerea amendamentelor prea generoase, deci aș dori să vă comunic că Până în data de 22 iunie puteți uh, depune amendamente. Dacă nu mă înșel, vineri, în această săptămână, la ora 12 și amendamentele pot fi depuse doar în limba engleză. Pentru bugetul anual nu avem alte opțiuni și mai am o comunicare nu puteți să folosiți uh, sistemul care este un mister pentru mine, 84M, pe care îl cunosc foarte bine asistenții, cred, dar se pare că nu, nu poate fi folosit acum. Nu știu dacă cineva dorește să intervină pe acest punct. Uh, sunt prezenți. Nu știu dacă sunt prezenți raportorii din umbră. Ca de obicei, avizul bugetar al Comisiei AFCO nu are un caracter prea controversat și domnul Șeflins a avut onoarea să se ocupe odată de acest subiect. Deci înțeleg că putem uh, încheia punctul 4 de pe ordinea de zi Mă temusem că o să avem o întârziere, dar văd că am mers prea repede înainte. Nu știu dacă putem continua cu celelalte puncte. Poate cu punctul meu. Dacă ați putea trece la punctul 6 și mă adresez și consilierilor și experților, am putea trece la punctul 6 de pe ordinea de zi sau credeți că raportorii din umbră ar dori să intervină pe acest punct. Dumneavoastră sunteți prezent, însă nu și ceilalți raportori din umbră, asistenții. Știu dacă raportorilor din umbră doresc să intervină. Nimeni nu este prezent, deci nu cred că putem discuta acum punctul 6 la punctul privind cooperarea consolidată este prezent la masur. dar raportorii din umbră, Pascal și Fabio, nu sunt prezenți, deci cred că trebuie să așteptăm și aici, trebuie să așteptăm discutarea reformei legislației electorale europene, trebuie să așteptăm și cu votul, îmi pare rău, însă nu putem discuta aceste puncte în absența raportorilor din umbră. luăm uh, o pauză sau, nu știu, Alain. Sur le point précédent, si, si, précédent, c'était quoi? Le... Vreau să fac un comentariu privind uh, punctul anterior. Bugetul și amendamentele noastre la buget privind politica de comunicare. Mă refer acum nu la bugetul pe 2019, ci la CFM-ul viitor, în fiecare an, mă rog, de fiecare dată când ne gândim la CFM, ne propunem uh, sume importante pentru politica de comunicare a instituțiilor. Și cred că ar trebui să ne gândim la două lucruri. În primul rând, sumele care sunt la dispoziția Comisiei Europene pentru comunicarea politicilor uh, în ceea ce privește acțiunile Uniunii sunt considerabile, dar uh, prost folosite din cauza lipsei de coordonare de la Comisia Europeană. Fiecare direcție generală are propriul său buget, există un director general care trebuie să coordoneze politica de informare și comunicare a tuturor serviciilor comisiei, nu știu cum, nu știu încă cum vede lucrurile noul secretar general al Comisiei, dar uh, există marjă de progres considerabilă în ceea ce privește uh, randamentul value for money și în ceea ce privește buna folosire a fondurilor. În al doilea rând, în, perioada, în perioadele electorale a Uh, nu are sens să cheltuim mult pentru comunicarea în Parlamentul European. În perioadele electorale, informația trebuie să vină de la partidele politice. Iar, dat fiind că noi avem un statut al partidelor politice europene care le permite să beneficieze de bani de la Uniunea Europeană, atunci acesta trebuie să folosească fondurile respective. Înțeleg în acest timp că sistemul nostru de reglementare este cam ciudat, fiindcă le dăm acest, acești bani, dar cu condiția de a nu-i folosi în timpul campaniilor electorale. Un lucru care se bate cap în cap. Deci ar trebui să avem, la nivel tuturor instituțiilor europene, o mai bună politică de Uh, comunicare pentru a comunica ce face Uniunea Europeană în mod obiectiv, iar apoi fiecare uh, partid poate să comenteze favorabil sau să critique și așa mai departe, fiindcă, din păcate, un număr mare de cetățeni europeni nu știe ce se întâmplă la Bruxelles și cum se iau deciziile aici, ce decizii se iau, așa cum ai spus și tu, cu privire la programe care vizează în mod direct pe cetățeni. Iar uh, în rest, dispozitivul nostru ar trebui să le permită partidelor politice europene să aibă mijloacele necesare pentru, uh, a-și, uh, pentru a face sugestii, pentru a-și dezvolta punctele de vedere în timpul campaniilor electorale. Deci, ceea ce ne propui tu pentru 2019 ar fi extraordinar, dar uh, în cadrul reflexiei și a avizului pe care trebuie să-l dăm noi în ceea ce privește CFM, trebuie să uh, punem accent pe o politică mai bine concepută. Mulțumesc! Useful. Îți mulțumesc, Alan, pentru acest comentariu extrem de util și poate o să putem uh, include acest mesaj în uh, textul avizului și eventual am putea să-l invităm pe directorul general din Comisia Europeană care este responsabil pe acest punct, pentru că responsabil de comunicare din Comisia Europeană nu a precupețit niciun efort pentru a îmbunătăți această comunicare. Noi nu percepem acest lucru pentru că nu noi suntem ținta acestei comunicări în mod neapărat, însă am putea să-l invităm pe acest uh, director responsabil pentru îmbunătățirea comunicării și dincolo de ce putem introduce în uh, avizul nostru bugetar, am putea purta această discuție despre cum putem să ne coordonăm mai bine comunicarea în Europa și să invităm uh, Comisia Europeană. Sunteți de acord cu această propunere? să avem o jumătate de oră în care să primim informații din partea uh, comisiei. Domnul Șoflin. Da, cred că este o idee foarte bună să ne coordonăm cu Comisia Europeană, însă trebuie să înțelegem foarte clar că mesajele transmise de Comisia Europeană și cele transmise de, par- de Parlamentul European vor fi diferite. Mesajul nostru are un caracter profund politic. Mesajul Comisiei Europene este că Uniunea Europeană este bună pentru toată lumea. Ceea ce nu reiese din această discuție este gradul de claritate a celor două dimensiuni ale problemei de comunicare. În primul rând, instrumentele și metodele de transmitere a mesajului și, pe de altă parte, care este mesajul. Și mie mi se pare că a doua chestiune se pierde uh, puțin s-au întâmplat, uh, s-au îmbunătățit uh, modalitățile în care cuvintele comisiei erau traduse într-un uh, limbaj ușor de, de înțeles în 2004. Oamenii erau destul de amatori din acest punct de vedere. Deci comunicarea, mai ales în mediul de comunicare socială, s-a, îmbunătățit, însă ceea ce nu este deloc clar este conținutul. De ce avem integrarea europeană? De ce este un lucru bun să continue integrarea europeană? Ce sunt întrebări uh, fundamentale și poate vă aduceți aminte că a existat un uh, document costul non-Europei în 2006-2007, cred că a fost redactat documentul respectiv pentru a ne referi la factorii importanți pentru toată lumea, să nu tot repetăm cât de minunat este să existe zona Schengen și așa mai departe, ci să transmitem un mesaj mult mai sofisticat prin care să explicăm că Uniunea Europeană aduce o adevărată valoare adăugată. I could just also comment on it. Da, vreau și eu să spun câte ceva aici. De ani de zile, din câte mi-amintesc eu, am promovat uh, proiectele din bugetul anual care țineau de comunicare și cu, existau anumite condiții, dar din câte mi-amintesc eu uh, și poate trebuie să întrebăm comisia, nu mi-amintesc cum se făceau lucrurile astea, cum se folosesc banii, ce metodă folosesc, cât de eficient, cât de eficient merg lucrurile, fiindcă noi uh, cerem mai mulți bani pentru că înțelegem cu toți importanța uh, comunicării, unde nu am avut cele mai bune rezultate ca Uniune, dar oricum cred că ar trebui să să știm cum sunt folosiți acești bani pe care îi tot cerem. Deci iată de ce aș vrea să întreb Comisia cum aplică aceste proiecte, care sunt rezultatele de comunicare și asta poate că ar putea să fie importantă și pentru comunicarea noastră care va avea loc în timpul perioadei electorale. Mă rog, gândesc cu voce tare. Poate că ar fi bine să întrebăm comisia cum se folosesc banii pe care îi tot cerem noi și noi sperăm, bineînțeles, că sunt bani bine cheltuiți, și, dar trebuie să aflăm cum funcționează lucrurile de fapt. George, după care Ramon. Foarte pe scurt, fiindcă e o chestiune de guvernanță. Poate am putea să convingem Comisia să pună la punct niște criterii foarte clare de succes și eșec pentru comunicarea, pentru strategia de comunicare. Să ne spună foarte clar ce se, ce se dorește a fi realizat apoi să vedem, s-a realizat sau nu. Și uh, în astfel vedem dacă banii sunt folosiți cum trebuie. Ramon. Vreau să adaug și un lucru la această discuție foarte interesantă vorba de unul dintre amendamentele de care mă ocup acum înainte de vineri. Trebuie să fie gata. E, dezbaterea pe conținut e foarte importantă. Eu mă uit la campanie de care se ocupă comisia. Michael, Michael, Michael Andabaso este un prieten bun care se ocupă cu mult sârg de aceste campanii și de uh, înregistrări, dar uh, mai important, așa să spun lui George, că trebuie să se explice ce face comisia pe mai multe planuri eh, pentru cetățeni. Dar lucrurile par foarte îndepărtate, fiindcă ce iese de aici de la Bruxelles ajunge foarte greu la cetățeni, uneori nici măcar nu ajunge. Eu eh, aș vrea să îmbunătățim uh, uh, comunicarea în amonte în, uh, de la comunitățile locale și să încercăm să întărim această identitate europeană de la nivel municipal în sus. În loc să centralizăm comunicarea, începând cu Comisia, uh, haideți să dăm mai multe mijloace uh, primăriilor, uh, municipalităților, unde să existe un soi de platformă pentru a comunica cu cetățenii despre politicile europene care ar putea să fie de interes pentru ei. Iar asta, această idee cred uh, că ar putea să transforme strategia de comunicare a Uniunii Europene. Și mai important decât conținutul, important este să vedem care sunt instrumentele de comunicare a politicilor și a acțiunilor Uniunii Europene față de cetățeni. Și să vedem uh, cum se pot uh, crea, să zicem, figuri la nivel uh, municipal, în uh, instituțiile municipale și locale, e bine, astfel am putea poate să avem o, o comunicare care să vină de la nivel local, la nivel european, decât invers. Mulțumesc! Mai dorește să ia cineva cuvântul? Am început cu comentariile lui Alan și după aceea am luat-o în direcție diferită. Poate că am putea să cerem secretariatului. A, ah, Pardon, mai dorea și Charles să ia cuvântul. Pe subiectul ăsta de comunicare avem o discuție oarecum liberă. Da, îmi cer scuze că am întârziat. Am plecat de acasă la 6 dimineața. În ceea ce este bugetul, am înaintat un amendament anul trecut cu privire la practica Comisiei de a lua bani de la fondurile existente pentru a le aloca unor fonduri care nu există încă. Există o fel de galaxie de proiecte pe orbită care, uh, care scapă de, au scăpat de controlul parlamentar și noi ne uh, opunem acestei realocări de fonduri. S-a întâmplat uh, am făcut asta și anul trecut cu oarecare succes, a fost adaptat, adoptat amendamentul și vom face din nou acest lucru înaintând un amendament în acest sens. Thank you for... Mulțumesc pentru această contribuție. Gândesc chiar cu voce tare. Oare am mai putea, mai putea discuta noi aici la Parlament cu uh, Uh, directoratul nostru care ar putea să aducă noi informații și am putea chiar să invităm comisia și să ridicăm acest subiect atât în contextul cheltuielilor bugetare și uh, îngrijorărilor noastre privind uh, proiectele care au fost sprijinite de AFCO și de, de Parlament de ani de zile. Și apoi să extindem discuția și la niște chestiuni mai generale cu privire la uh, provocările de comunicare, nu numai în ceea ce privește eficiența fondurilor uh, folosite, ci și mai degrabă în contextul acestei provocări de guvernanță sau provocării de comunicare pe care, cu care se confruntă Uniunea Europeană. Asta ar fi util și pentru noi să avem o perspectivă diferită. Dacă îmi permiteți, deci, uh, o să discutăm cu serviciile Parlamentului și cu Comisia să vedem dacă am putea avea o astfel de dezbatere. Poate am putea să invităm și alte comisii, să avem o reuniune comună. Sunteți de acord? Iar în ceea ce este bugetul, fiindcă nu era toată lumea prezentă în sală, vineri este termenul limită, după cum știți. Deci dacă vreți să faceți vreo contribuție până atunci, ar fi extrem de utilă. Mai avem 5 minute. Văd că domnul uh, O'Flaherty este deja în sală și a, o să discutăm, o să avem discuția în curând, numai că ar trebui să mai așteptăm uh, 5 minute, că poate mai vin colegii până la 9.45 Deci vă rog să mă aveți răbdare, să mai așteptăm 5 minute. Okay, dear colleagues, I would like to start the meeting. I would like to uh, thank uh, the director. Vreau să mulțumesc uh, directorului uh, Agenției Drept, pentru Drepturi Fundamentale, Michael O'Flaherty, pentru uh, faptul că a acceptat invitația noastră. Am înțeles că s-a abandonat cooperarea cu alte comisii, mai ales cu LIBE, dar noi am avut uh, dorit, pe noi ne-a interesat întotdeauna modul în care se aplică Cartea Drepturilor Fundamentale și una dintre colegele noastre votează la Libe, din păcate acum nu poate să vină, dar se ocupă de uh, acest raport. Uh, iar noi uh, am înțeles întotdeauna importanța acestei uh, carte din uh, decembrie 2009. Am considerat, uh, mai ales acum, toate uh, că toate aceste prevederi trebuie să fie analizate cu mare atenție și trebuie să se înțeleagă bine importanța modului în care evoluează Uniunea cetățenii și cum fac față provocărilor, iată, pentru asta carta este un document extrem de important în uh, cadrul juridic. Vă dau deci cuvântul Spuneți-ne orice considerați dumneavoastră că este important uh, din uh, experiența dumneavoastră practică, de zi cu zi, uh, toate provocările cu care ne confruntăm acum sau care ar putea apărea pe viitor, orice, orice element care credeți că ar fi util pentru noi, pe care l-am putea, pe care, bineînțeles, am putea să ține cont în munca noastră, vă mulțumim încă o dată pentru că ați venit. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membrii ai Comisiei AFCO, vă mulțumim foarte mult pentru această invitație. E ciudat că <laughs> înțeleg că e prima dată când uh, directorul uh, Fra se, înțelege, se întâlnește cu comisia noastră și zic că e ciudat pentru că agenția noastră se implică atât de mult în uh, Um, afacerile constituționale, noi suntem o agenție care se bazează pe norme și principala normă reprezintă Carta Drepturilor Fundamentale. Carta reprezintă cadrul muncii noastre și este și ținta muncii noastre și uh, noi ne concentrăm, bineînțeles, nu numai pe aceste norme, dar în egală măsură ne interesează sprijinirea uh, dezvoltării arhitecturii pentru a ne asigura că există conformitate constituțională în ceea ce privește drepturile fundamentale. Și asta este temelia pe, pe care ne, ba, ne bazăm toate eforturile sprijinind uh, inițiativele statului de drept ale instituțiilor europene și este temelia pe care ne bizuim uh, în ceea ce privește provocările cu care le confruntăm. Vreau să revin la asta. Acum aș dori să vă prezint în termen general ce facem noi, mai ales în uh, contextul uh, afacerilor uh, constituționale. Uh, sub îndrumarea Consiliului Director avem cinci domenii ale activității noastre de programe și vreau să vă vorbesc despre ele și să vă dau câteva exemple în ceea ce privește activitatea noastră pe baza cartei. Primul domeniu reprezintă identificarea tendințelor prin strângerea uh, Uh, în mod regulat a datelor obiective și comparabile. Agenția este cunoscută pentru munca sa de studii și de statistici, mai ales în ceea ce privește anticiparea și analiza evoluțiilor. Asta ne ajută pe noi să promovăm cartea, fiindcă este foarte important să se identifice lacune în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, iar uh, și în experiența cetățenilor în ceea ce privește modul în care pot să exercite drepturile fundamentale. Dar ne apropiem și mai mult de activitatea dumneavoastră în ceea ce privește strângerea datelor prin evaluarea anuală pe care o facem noi în ceea ce privește folosirea cartei drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană și am publicat evaluarea cea mai recentă acum câteva săptămâni în al 28-lea raport privind drepturile fundamentale și, după cum vă închipuiți, poate veștile sunt și bune și rele, uh, se folosește încă insuficient carta, mai ales la nivelul statelor membre, uh, și în tribunale și în uh, parlamente. Și aproape că lipsesc angajamentele politice de a promova folosirea cartei de către statele membre. Uh, al doilea domeniu de muncă îl reprezintă și citesc din nou sprijinirea uh, politicii, răspunsurile la politici care respectă regulile la uh, ceea ce privește asistența și experiența în timp real. Asta, de fapt, înseamnă uh, cap, eh, consolidarea de capacități în ceea ce privește drepturile fundamentale. La ora actuală suntem foarte implicați în această activitate în contextul migrației și minorității rome. Suntem pe teren în Grecia, Italia, în contextul uh, punctelor de primire și uh, ne desfășurăm activitatea în multe state membre cu minoritatea romă, sprijinind întotdeauna uh, aceste comunități și învățându-le să uh, um, solicite, să ceară respectarea drepturilor lor, așa cum prevede carta. Și există activități de consolidare ale capaci- a capacităților specifice ale agenției. Avem, de pildă, un manual pe care îl vom publica în curând cu privire la folosirea cartei la nivel european. Acest manual are ca scopul să ajute actorii la nivel național, inclusiv parlamentarii, să uh, Uh, să facă față chestiunii de competențe. Când se aplică, când nu se aplică Carta Drepturilor Omului, pentru că uneori nu este folosită suficientă Carta Drepturilor Fundamentale, fiindcă nu se știe când trebuie să se aplice. A doua dimensiune a acestui sprijin în ceea ce privește consolidarea capacităților cu privire la folosirea cartei reprezintă activitatea noastră la nivel național de a promova uh, sensibilizarea și folosirea cartei de către instituțiile naționale de, uh, pentru, drepturile, pentru drepturile omului, comisii pentru drepturile omului și organisme asemănătoare. Suntem la început, dar ideea este de a introduce carta ca element normativ în activitatea organismelor naționale pentru drepturile omului. Și al treilea domeniu din acele cinci și aici cred că acest aspect are mare importanță pentru dumneavoastră în această dimineață și din nou citez, este vorba de contribuția la o mai bună legiferare și punere în aplicare. Iar în acest context, noi am investit foarte multe resurse pentru sprijinirea Parlamentului European și a altor instituții ale Uniunii Europene prin avize cu privire la uh, rapoarte legislative și prin natura mandatului nostru, noi nu putem uh, da un aviz pe un, um, docu- pe, pentru un uh, raport legislativ decât la solicitarea instituțiilor. Dar anual noi uh, emitem între 5 și 7 avize cu privire la chestiuni juridice complexe legate de drepturile omului cu care se confruntă legiuitorii. Iar în trecut asta s-a um, avut loc mai ales în contextul migrației. Dar avem uh, și un aviz uh, la care lucrăm acum, ca urmare a unei solicitări de la LIBE, cu privire la, la aplicarea cartei la nivelul statelor membre și instituțiilor. Deci acest uh, document este acum în redactare, îl vom publica în curând și prezintă situația folosirii cartei în contextul juridic. Nu dăm avize numai pe uh, pe dosare legislative, în egală măsură vă putem oferi studii ample la solicitare, bineînțeles, la solicitarea noastră. Să vă dau un exemplu de pildă care se îndepărtează poate de activitatea dumneavoastră puțin. Vreau să vă spun că lunile trecute am, am avut un studiu um, în ceea ce privește discriminarea împotriva țiganilor um, la, solicitarea unei, la o solicitare din partea LIBE. Al patrulea domeniu de activitate al agenției reprezintă promovarea drepturilor, valorilor și libertăților. Și aici se pune accentul pe promovarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Avem un instrument um, pe internet, Chartopedia se numește, este un ghișeu unic uh, online pentru toate uh, jurisprudența națională și europeană cu privire la folosirea cartei. Este un instrument care uh, poate fi folosit de avocați și nu numai, și uh, se actualizează acum pentru a fi o resursă exhaustivă în uh, domeniul uh, reflexiilor juridice și constatărilor juridice cu privire la aplicarea cartei. Și um, acum un alt instrument foarte, pe care, la care lucrăm acum este sistemul de informații privind drepturile fundamentale în Europa. Acesta este un instrument online care uh, va face ca toate bazele de date cu privire la Uh, de la toate cele 80 de organisme de monitorizare care analizează situația drepturilor omului să, fie, să devină interoperabile. De unde vine aceste, acest număr de 80? Vorba de uh, organismele de la Curtea de Justiție, cu Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, uh, Organizația Internațională a Muncii și așa mai departe. Toate aceste organisme judiciare și quasi-judiciare care revizuiesc în mod constant activitatea statelor membre. Iar toate aceste informații vor putea fi accesate pe țară, pe drept, pe categorie de drepturi și în acest sistem de informații privind drepturile omului. Va fi uh, fără precedent la nivel mondial, nu e ușor tehnologic, dar va fi gata anul viitor. Și cea de-a cincea, de cincea domeniu a activității noastre este consolidarea cooperării cu uh, Uh, activiștii uh, privind drepturile omului de la toate nivelurile. Și în uh, dezvoltarea acestei, acestui al cincilea domeniu, um, mă bucur foarte mult că avem dialog cu un dialog cu dumneavoastră, pentru că se consolidează cooperarea între actorii din domeniul drepturilor omului. Și în acest context creăm legături pentru a consolida infrastructura pentru protecția uh, cadrului constituțional în cadrul Uniunii Europene, cel puțin din punctul de vedere mm, în ceea ce privește drepturile fundamentale. Iată de ce am publicat un raport în ianuarie în ceea ce privește provocările cu privire la un pilon al infrastructurii drepturilor omului în Uniunea Europeană, un raport privind provocările care se confruntă societatea civilă, o chestiune extrem de importantă pentru noi, mai ales la ora actuală. Acum, mergem mai departe și să vedem cum putem să vă sprijinim mai bine pe baza acestor cinci domenii de activitate. Vreau să vă spun că avem uh, multe domenii tematice care vă interesează, știm prea bine, unde putem să vă, să vă ajutăm. De pildă, activitatea dumneavoastră cu privire la drepturile, drepturile de liberă circulație. Noi uh, vă vom putea ajuta în acest sens, sperăm noi, uh, publicând în curând un raport care analizează jurisprudența națională în ceea ce privește asigurarea libertății de circulație. În al doilea rând, ne dăm seama, bineînțeles, că analizați cu mare interes cadrul financiar al Uniunii Europene 2000 2021-2027 și vă concentrați mai ales pe nevoia de a aloca fonduri pentru a promova carta și pentru a introduce în prevederi cu privire la respectarea cartei în aceste fonduri. Iar agenția noastră, bineînțeles, vă poate ajuta în acest sens și este gata să vă ajute în această activitate extrem de importantă. În al treilea rând, știm că analizați și rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii Europene și noi uh, analizăm uh, uh, posibilitatea ca orașele să fie instrumente de protecție a drepturilor omului și ne, și ne încercăm să ne sporim implicarea cu orașele și să le ajutăm în această activitate extrem de importantă. Oamenii se bucură de drepturile fundamentale acolo unde locuiesc, deci pentru guvernanța locală este extrem de important acest lucru și cumva a fost um, um, neglijat din punct de vedere al drepturilor omului, însă neces- trebuie să punem accentul pe acestea. Apoi, în ceea ce este zonele de prioritare, prioritare, unde vă putem ajuta, uh, rolul dumneavoastră de sprijinire a, a statului de drept în Uniunea Europeană, mai ales rolul în ceea ce privește aplicarea articolului 7 al tratatului. Și, uh, bineînțeles, aici vă putem ajuta în mai multe feluri, dar vreau să vă spun numai, să vorbesc numai despre unul, Sistemul de Informații privind drepturile omului, EFRIS, care va fi operațional de anul viitor și care vă va oferi o evaluare obiectivă a situației în toate statele membre, pe baza celor 80 uh, uh, organisme de supraveghere judiciare și quasi-judiciare și a informațiilor pe care le dețin acestea. Dacă îmi permiteți, în concluzie, să vă spun, să, să vă propun niște pași de urmat modești. Am, ne-am bucurat să avem un schimb regulat între personalul nostru, secretariatul dumneavoastră și birourile noastre, pentru a se cunoaște mai bine, pentru a se înțelege mai bine și aș da seama cum putem, ne da noi seama cum putem să vă ajutăm mai mult. Apoi, pe baza acestor schimburi între personalul nostru, am, ne-am bucurat să avem un dialog structurat periodic. Sper că astăzi este doar începutul unui astfel de dialog și uh, ne, ne-am bucurat să ne întâlnim periodic, poate o dată pe an. Și al treilea rând, Aș dori, doamna președinte, să vă invit, uh, să, să invit pe membrii comisiei să ne viziteze la Viena. Să ne viziteze la sediul nostru și uh, am constatat că atunci când ne vizitează parlamentari avem uh, ocazie de a face un schimb de păreri mult mai aprofundat decât altfel și așa puteți să uh, putem să înțelegem cum putem vă, să vă ajutăm pe dumneavoastră în activitatea dumneavoastră extrem de importantă în timp real. Mulțumesc foarte mult, domnul Sheffield. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, voi vorbi în limba engleză și o să vă urez bun venit în numele PPE. Am o serie de întrebări, iar în legătură cu invitația la Viena, cred că o să fac timp uh, la toamnă, pentru că e aproape de Budapesta. Am o serie de întrebări pentru dumneavoastră și vă mulțumesc pentru felul în care ați prezentat activitatea pe care o desfășurați, dar sunt puțin surprins. Vorbiți despre drepturile omului, dar vreau să vă reamintesc că primul articol al cartei este despre demnitatea umană. N-ați spus nimic despre asta și aș vrea să știu ce faceți în această direcție a demnității, pentru că de aici pornesc uh, toate... asta este izvorul drepturilor umane. A doua întrebare ar fi că, uh, spuneați că ați urmărit uh, activitatea statelor membre uh, a Germaniei, a Ungariei într-un fel uh, poate că există divergențe între abordările uh, care pun la baza drepturilor omului demnitatea umană și cele care nu o fac. Și vreau să Vă întreb dacă ați observat astfel de divergențe sau poate unii dintre avocații pe care aveți în uh, cadrul personalului au observat. Apoi, tot în legătură cu asta, agenția are relații directe cu statele membre și cu jurisdicțiile lor. Cum tratați, uh, cum acoperiți uh, cele 28 de state membre care în curând nu o să mai fie 28? Și în acest context, dacă aveți relații directe cu statele membre și dacă discutați uh, cu autoritățile din aceste state, lor le place ce faceți dumneavoastră. Toate au semnat uh, carta, dar unele state membre pot să spună, de fapt, noi decidem cum se respectă drepturile fundamentale sau demnitatea umană. Și următoarea întrebare acum. Articolul 24, drepturile copilului, ar trebui să știți, sau cel puțin asta mi se spune de la, din, de la guvernul maghiar, că într-o serie de uh, state vestice se preiau în îngrijire copii provenind din uh, statele estice, care apoi nu mai sunt niciodată văzuți, care dispar. Autoritățile locale deci preiau în grijă o serie de copii și apoi, după o perioadă, acești copii sunt dați spre adopție, și adesea copiii nu mai sunt uh, reuniți cu părinților. Încerc să-mi amintesc cazul unei mame care n-a putut să aibă grijă de copilul său, acesta a fost luat în îngrijire și la un moment dat autoritățile uh, maghiare au spus uitați, copilul ăsta are bunici în uh, Ungaria care pot să aibă grijă de el, dar copilul respectiv deja fusese adoptat, ceea ce mi se pare o încălcare a acelui articol privind drepturile copilului. E un scandal, nu este foarte uh, zgomotos, dar din punct de vedere moral este un scandal. Această practică a uh, preluării copiilor, a, a despărțirilor de părinți. Este cazul uh, Ungariei în raport cu Germania și Austria foarte adesea, mai puțin cu Marea Britanie. Cred. Nu, mai am o întrebare destul de dificilă. Spre finalul prezentării ați vorbit despre provocările față de drepturile omului, infrastructura și relația cu societatea civilă. Cum definiți uh, societatea civilă. Este doar uh, o structură care apără demnitatea umană, drepturile fundamentale, ce fel de entitate este? Probabil că există entități juridice care nu sunt în același timp recunoscute ca făcând parte din societatea civilă. Cam astea au fost întrebările mele și vă mulțumesc și mulțumesc uh, și pentru invitația la Viena. Domnule director, o să uh, preluăm întâi toate întrebările și apoi o să vă dau ocazia să răspundeți. Ehm, bună ziua, o să vă uh, fac întâi trei observații. În primul rând, mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați dat în numele agenției. Ceea ce mă interesează pe mine, în mod special, este rolul de informare și um, temeiul juridic al acestui subiect care ne preocupă pe toți. Aș vrea să știu dacă vă sesizați din oficiu, dacă vă auto sesizați sau trebuie să fiți uh, sesizați în legătură cu anumite cazuri. Și cunoaștem toți uh, situații scandaloase în domeniul drepturilor omului. Uh, există încălcări severe, Comisia are proceduri uh, pentru a sancționa astfel de încălcări, dar dumneavoastră ce puteți face atunci când constatați că una dintre legile apărute într-un stat membru este un atentat la drepturile fundamentale, la dreptul de expresie, la alte drepturi. Ce faceți? Dați un semnal de, trageți un semnal de alarmă sau uh, semnalați aceste lucruri doar când întocmiți un raport. Apoi, ați vorbit despre răspunsuri politice. Ați pus problema romilor, țiganilor. Și pe această temă auzim uh, afirmații scandaloase în ultima vreme. Ministrul de Externe italian uh, spunea de curând de, de interne, spunea uh, de curând, uh, a făcut niște afirmații absolut jignitoare la adresa lor, uh, vrea să îi numere și așa mai departe. În acest context, ce puteți face dumneavoastră? Trageți un semnal de alarmă, probabil că ar trebui să fiți sesizați în legătură cu astfel de situații. Și a treia întrebare pe care vreau să vă o pun se referă la companii. Pe parcursul ultimilor ani, uh, ONU a lansat, s-a lansat într-o serie de uh, uh, într-o serie de uh, acte uh, inter interesante, cerând um, uh, unei serii întregi de companii multinaționale uh, să um, raporteze felul în care respectă anumite um, cerințe precum cele privind uh, respectarea drepturilor fundamentale, a demnității umane, a mediului și așa mai departe. Din păcate, o serie întreagă dintre aceste multinaționale nu fac nimic pentru a respecta aceste norme și nu puține sunt și uh, întreprinderile europene care au activități uh, în alte părți ale lumii și care nu respectă drepturile fundamentale. Ce se poate face în, acest, uh, în aceste situații? Uh, mulțumim și noi pentru ocazia de a vorbi cu reprezentantul agenției de la Viena. Uh, am discutat înainte cu uh, observatorul de la Viena în legătură cu fenomenele rasiste și antisemite. Mi-aduc aminte că uh, pe atunci Beate Winkler, care era responsabilă cu acest, această organizație, a luat poziție în mod deschis împotriva guvernului uh, a coaliției uh, la putere atunci în Austria. Și mă, mă întreb dacă în aceste zile dumneavoastră vă puteți exprima vis-a-vis -vis de guvern în aceeași manieră. Dacă aveți dreptul să o faceți, pentru că, după câte știu, nu numai dumneavoastră, dar și o uh, serie de alte guverne care la vremea respectivă au uh, nu au luat atitudine um, nu au luat atitudine față de formarea acelei coaliții de guvernământ. Apoi, aș vrea să știu, în legătură cu cei care se fac vinovați de încălcarea drepturilor fundamentale, uh, Da. Întrebarea mea, de fapt, este dacă Comisia de la Veneția are drepturi pe care dumneavoastră nu le aveți. Dacă puteți face exact același lucru ca și uh, Comisia de la Veneția. Și dacă nu, cumva activitatea dumneavoastră se suprapune cu cea a Comisiei de la Veneția. Sigur, uh, sunt sigur că observați ce se întâmplă în Europa, uh, nu vă scapă nimic, dar vreau să știu dacă statutul nostru actual de organism uh, al Comisiei, de agenție a Comisiei, dacă aveți libertatea de a semnala anumite fapte, de a denunța anumite fapte. Vreau să știu dacă există limite ale interacțiunii care este de dorit și chiar indispensabilă cu sistemele juridice uh, care funcționează în uh, Uniunea Europeană, în cele 28 de state membre. Mulțumesc. For the Greens, José María Tricabras. Domnul Tricabras. Thank you. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Flaherty. Apreciez uh, prezentarea noastră. trei observații. Un primul se leagă de ce spuneau antevorbitorii mei. V-aș întreba dacă interveniți pe cont propriu sau doar atunci când vi se solicită acest lucru. Pentru că Există cazuri foarte importante mă gândesc la confruntările între Catalonia și Spania. Există artiști care au fost condamnați uh, cu pedepse grele pentru că au exprimat Uh, idei uh, care nu erau pe placul politicienilor la putere sau a guvernului din acea vreme. Deci există sentințe la închisoare. Este un lucru pe care îl puteți denunța sau nu puteți decât să semnalați această situație. În al doilea rând, atunci când sunteți nemulțumiți de ceea ce vedeți și observați ce se întâmplă, faceți plângeri, vă întristați sau nu se întâmplă nimic. Doar observați anumite lucruri care sunt uh, greșite, uneori uh, teribile și nu puteți decât să vă resemnați în tăcere. În al treilea rând, aveți ceva de spus în legătură cu ONG-urile sau mai ales cu acele ONG-uri care se ocupă cu valorile și libertățile drepturilor omului. Nu ați menționat um, ONG-urile, ați vorbit ceva despre entități, dar unele dintre aceste ONG-uri sunt foarte active și foarte, au foarte multă influență. Mulțumim, dacă nu mai aveți uh, întrebări, o să vă dau cuvântul, dar trebuie să vă spun că nu vă putem da foarte multă putere, așa cum colegii noștri și-au dorit. Aș avea și eu întrebarea dacă aveți o colaborare bună sau dacă aveți uh, oarece colaborare cu Ombudsmanul European. Și apoi, analizând uh, provocările din Europa de astăzi, ați vedea o justificare pentru înființarea în Europa sau existența în Europa a unui ombudsman pentru drepturile copilului? Mulțumesc, doamnă președinte. Da, îmi spunea predecesorul meu că întrebările uh, a primite la această comisie sunt întrebări dificile. În primul rând, uh, domnul Șoflin, în legătură cu demnitatea umană. N-am menționat-o pentru că, practic, stă la baza tot ceea ce am spus în preambulurile instrumentelor, mai ales al uh, cartei. E foarte clar acest lucru și tot ceea ce urmează este, de fapt, uh, conținutul demnității umane. Carta drepturilor fundamentale se bazează pe respectul demnității și faptul că n-am menționat acest lucru nu înseamnă că am ignorat acest aspect. Din potrivă, demnitatea umană este uh, valoarea etică primordială, fără de care suntem pierduți. Există însă, apropo de demnitate, și discursuri paralele dăunătoare, precum cele care spun pe primul plan libertatea umană și care pot fi dăunătoare. Care este relația noastră cu statele membre? E o întrebare simplă, dar cu un răspuns foarte complicat. Extrem de complicat. Încercând să răspund, mă voi referi probabil și la alte uh, întrebări. Încercăm să găsim date comparabile uh, în încercarea noastră de a consilia Uniunea Europeană în legătură cu ceea ce se întâmplă la nivelul statelor membre. Și pentru asta avem contacte în statele membre și cu instituțiile uh, europene și avem un exercițiu constant de angajament cu statele membre pentru a um, culege informații, pentru a analiza lucrurile, pentru a trage concluzii. Nu e monitorizare, fiindcă nu suntem uh, poliție, nu avem acest mandat. Există alte organisme, precum Consiliul Europei, care au o funcție explicită de monitorizare. Deci, și asta e valabil pentru o serie de întrebări uh, pe care l-am auzit uh, astăzi aici. Sigur că ne-am dorit poate și un, uh, o atribuție de monitorizare. Noi uh, facem continuu analize ale respectării drepturilor omului în statele membre. Avem foarte multe teme pe care le urmărim și uh, facem și studii tematice pe diverse aspecte și trebuie să vă spun că la nivelul statelor membre activitatea noastră este foarte bine primită. E uh, un lucru foarte rar, cred, și asta fără să uh, menționăm faptul că um, uneori trebuie să spunem adevăruri dureroase acestor state. Dar faptul că facem același lucru la fel peste tot și activitatea noastră va fi bine văzută în uh, toate statele membre. Domnul Șoplin a vorbit despre drepturile copilului și este foarte relevant. Înțeleg și am uh, toată înțelegerea pentru aceste preocupări. Avem limitări legate de competențele europene. Fie că e vorba de culegerea de informații, de tragerea de concluzii sau de formularea de uh, avize, până la urmă totul ține de competențele europene. Și aici nu totul ține de dreptul omului, ci mai e vorba și de competențe. Lucrăm în parteneriate și faptul că nu ne angajăm pe anumite probleme nu înseamnă că nu ne dăm seama de gravitatea lor. Sairi. În ceea ce privește societatea civilă, și astfel o să mă pot referi și la ONG-uri, definiția societății civile este una foarte ușoară pentru noi. Este definită în regulamentul care stă la baza activității noastre. Nu trebuie să ne preocupe cine este societatea civilă. Sunt ONG-urile, sunt uh, Um, comunitățile de credință de asemenea, care sunt plasate altfel decât în tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona face o distinție între actorii uh, care își desfășoară activitatea pentru susținând o credință de uh, organizațiile civile. Însă, în regulamentul care guvernează activitatea noastră și aceste comunități de credință fac parte din organizația civilă. Deci pe lângă asociațiile științifice, sindicatele și așa mai departe. Deci este o definiție foarte cuprinzătoare și uh, ținând seama de această definiție atât de, de cuprinzătoare, domnule Șeflin, veți putea înțelege că mulți dintre acești actori ai activități, ai, uh, din societatea civilă își desfășoară activitatea și pentru a uh, sprijini um, demnitatea umană. Și mă adresez acum domnului Haurei Rotondo. Vă mulțumesc pentru că m-ați întrebat când trecem la acțiuni, pentru că astfel pot să vă aduc aminte un element important uh, legat de agenția noastră, indiferent de uh, Uh, limitările percepute ale mandatului nostru, unul din punctul forte al agenției noastre este independența sa. Poate mă înșel, dar cred că suntem singura agenție europeană care, din regulamentul de înființare a sa, se bucură de o adevărată uh, independență. Nu primim instrucțiuni din partea nimănui. Și pe această bază, discutăm situații din anumite țări, mai ales în uh, situații de criză. Pornind de la acest temei, de exemplu, am demarat uh, discuții cu guvernele din Grecia și Italia pentru a le sprijini în a respecta drepturile omului la granițele externe, în așa numitele centre uh, de primire și există o unitate care lucrează foarte bine cu guvernele respective. Anterior am avut câteva intervenții specifice într-un număr limitat de, de țări și cazuri. Am avut un raport privind situația romilor din Italia în anul 2008 și un raport pentru, de înțelegere comparativă privind um, um, problemele rasiste și discursurile care instigă la ură în Grecia și în uh, Ungaria și de fiecare dată când uh, percepem că există o problemă, o să intervenim. Uh, sunt profund tulburat de ultimele afirmații din Roma vis-a-vis -vis de uh, rom din Italia din ultimele zile, pentru că dacă romii au sentimentul, au percepția că sunt uh, numărați pentru ca drepturile lor să fie uh, limitate sau să fie uh, expulzați de pe teritoriul unei țări, nu vor mai colabora în, cu noi în ancheta pe care tocmai o desfășurăm, o facem noi. Și dacă nu putem să facem această anchetă, nu vom dispune de informațiile necesare pentru a îmbunătăți viața romilor afaceri, mediul de afaceri și drepturile omului. Sunt de acord că, că întreprinderile au un rol important în protejarea a drepturilor omului. Din multe puncte de vedere, sectorul privat este mult mai important decât sectorul public când vine vorba de respectarea drepturilor omului și purtăm un dialog cu mediul privat din mai multe puncte de vedere. De exemplu, în acest moment încercăm să vedem cum putem Um, obține uh, compensații mai eficiente în momentul în care, sau reparații în momentul în care întreprinderile nu respectă drepturile omului, să ajungem la niște um, reparații eficace și furnizăm uh, ajutor Bruselului și în acest punct de vedere. Însă când vine vorba de modul în care zășoșoară activitățile mediul de afaceri în state terțe, mandatul nostru este limitat pentru că juris, uh, Uh, mandatul nostru acoperă doar uh, statele din Uniunea, din Uniunea Europeană și teritoriul uh, statelor europene și nu întotdeauna există o, responsabil, o responsabilitate juridică pentru activitățile întreprinderilor europene din exterior acasă. Domnule Görens, Întrebarea dumneavoastră a fost dacă condamnăm în mod direct un guvern. Ei bine, noi nu ne ocupăm de condamnarea unui guvern. Agenția noastră trebuie să identifice deficiențele în, pro- în protejarea, dreptul- protejarea drepturilor omului, să susțină instituțiile în eforturile de a corecta această situație și pornind de la această bază discutăm cu guvernul austriac și cu alte guverne europene. M-ați întrebat de asemenea uh, care sunt relațiile sau cum ne comparăm cu Comisia de la Veneția. Suntem atât similar, cât și diferiți față de Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția are un mandat mult mai larg decât uh, al nostru, cel puțin din două puncte de vedere. În primul rând, mandatul său nu se limitează la teritoriul Uniunii Europene, este un organism, un for al Consiliului Europei, deci nu se confruntă cu îngrădirile impuse nouă de dreptul comunitar. Și în al doilea rând, Comisia de la Veneția se ocupă de mult mai multe chestiuni, nu doar de drepturile omului. Angajamentul său uh, în domeniul constituțional este mult mai cuprinzător decât uh, cel al Agenției Drepturilor Omului drepturile omului uh, nu, și statul de drept uh, sunt chestiuni foarte complicate. În plus, noi avem două competențe de care nu se bucură Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția vă va oferi o analiză foarte bună din punct de vedere juridic. Noi vă putem uh, prezenta modul în care funcționează legea în practică, modul în care este pusă în aplicare și uh, în mandatul nostru avem și posibilitatea de a, de a oferi uh, sprijin statelor membre, instituțiilor uh, de acolo pentru a corecta deficiențele identificate și pentru a completa acest punct, aș dori să precizez că avem relații excelente cu Comisia de la Veneția și cu celelalte organisme care funcționează sub egida Consiliului Europei. A existat o întrebare pe care nu știu dacă am înțeles-o prea bine. Se referă la interacțiunea noastră cu sistemele juridice pe plan național. Dacă am înțeles eu bine, este, uh, este vorba de modul în care discutăm, dialogăm cu sistemele judiciare naționale prin construirea capacității, prin pregătire profesională, prin dezvoltarea unor instrumente care să ajute judecătorii uh, și magistrații europeni să pună în aplicare dreptul, uh, dreptul european într-un mod uh, uh, într-un mod eficient. Nu recurgem, nu, nu recurgem la practica unei scrisori de tip amicus, însă putem să facem acest lucru și în concluzie o să încerc să răspund întrebărilor domnului Terry Cabras. Cred că am răspuns primei dumneavoastră întrebări ne autosesizăm. Însă ne autosesizăm când avem um, o contribuție pozitivă de făcut care respectă mandatul competențelor noastre europene. Dacă, și dacă ne exprimăm uh, tristețea, ce se întâmplă în urma acestei exprimări a tristeței noastre? Noi suntem uh, tehnocrați care vă pun la dispoziție datele, analiza, Uh, în temeiul cărora politicienii, eurodeputații pot lua o decizie. Acesta este rolul Parlamentului, rolul politicienilor. Rolul nostru este de a vă consilia, de a vă transmite mesajele relevante. Deci, atunci când noi suntem nefericiți și ce se întâmplă, acest lucru ține de Parlamentul European și de Uh, ceilalți factori de decizie. În ceea ce privește ONG-urile, la fel cum s-a întâmplat cu demnitatea umană, v-am răspuns, uh, sper, uh, la fel ca și demnitatea umană, care este neprețuită pentru noi și ONG-urile reprezintă partea predominantă a partenerilor noastre. Avem relații um, oficiale cu 800 de grupuri, de organizații din societatea civilă care ni s-au adresat și au cerut să discute cu noi și dintre aceste grupuri ale organizației ale societății civile, o mare parte sunt or, uh, organizații non-guvernamentale. Și nu știu dacă dumneavoastră m-ați întrebat, dar am fost întrebat cum alegem ONG-urile cu care să dialogăm. Există niște, avem niște standarde minime pe care le respectăm, desigur o entitate care dorește să dialogueze cu noi trebuie să ne demonstreze că nu se opune valorilor Uniunii Europene și că respectă um, Carta Drepturilor Fundamentale. În trecut au existat ocazii în care uh, am exclus actori din societatea civilă, din uh, dialogul cu noi, pentru că am considerat că acțiunile lor nu respectă valorile uh, importante pentru noi și în fine, doamnă președinte, întrebarea dumneavoastră privind cooperarea cu mediatorul european. Relațiile sunt bune, s-ar putea fi îmbunătățite. Sunt relații pe care am putea să le intensificăm. Nu e nimic în regulă cu aceste relații, însă ele cred că trebuie să devină mai mature, să aibă un conținut mai mare. Am avut o, o, discu- o discuție utilă cu Emily O'Reilly, mediatorul european, despre cum putem să devenim uh, parteneri. Mediatorul ap- european apără drepturile uh, omului și cred că Agenția Europeană pentru Drepturile Omului ar trebui să uh, colaboreze mai bine cu mediatorul european. Pe plan național, relațiile cu avocații poporului local au un caracter uh, în acest moment destul de accidental. Depinde dacă avocatul poporului pe plan național este și un organism care are competențe privind drepturile omului. În Ungaria, de exemplu, Uh, am, l-am primit pe uh, avocatul poporului cu ocazia unei zile de, uh, de, de, dedicate unei campanii de informare pe subiectul drepturilor omului, însă pentru acest lucru a fost posibil pentru că avocatul poporului din Ungaria are competențe când vine vorba de drepturile omului. Și în ceea ce privește, doamna președinte, ideea creierii unui mediator uh, dedicat uh, în mod special drepturilor uh, minorilor, drepturilor uh, copiilor, mm, este o idee la care nu m-am gândit și, în general, nu pot să vă spun decât că nu cred că pot exista prea multe protecții pentru drepturile omului și mai ales uh, sectoarele vulnerabile uh, au nevoie de atenție suplimentară din partea noastră. Am fost un comisar care se ocupa de drepturile omului în în um, Irlanda de Nord și dacă există acțiuni care vin, acțiuni duble uneori chiar, care vin din mai multe, din mai multe părți pe același subiect, acest lucru nu cred că sporește uh, lipsa de um, eficiență, ci din potrivă atrage atenția asupra subiectului respectiv. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc uh, și cred că din, ținând seama de originea dumneavoastră, uh, importanța drepturilor omului și în contextul Brexitului, cred că se va bucura de o prioritate. Ați uh, propus, cred, trei lucruri. Un dialog structur, uh, structurat, o colaborare mai strânsă între personalul nostru și al agenției dumneavoastră și posibilitatea ca noi să vizităm agenția. Nu știu dacă uh, sunt, sunt sigură că sunt posibile vizite individuale și din punct de vedere oficial conferința președinților uh, când discută despre posibilitatea de a organiza unor uh, delegații, în mod, în mod sigur va spune că este mai ușor că domnul Flaherty să ne viziteze pe noi decât să venim noi să vă vizităm, domnul Șeflin. Mulțumesc, domnule Flaherty. Un punct uh, informativ. Lucrăm la un raport de punere, un raport de implementare privind activitatea agenției dumneavoastră. Da, este un lucru foarte important, spune doamna președintă. O să ne referim la acest lucru în raport. Vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc pentru această informație și colegii mei vă stau la dispoziție cu orice informații ați avea nevoie privind modul de funcționare a agenției pentru a vă redacta raportul. Și revenind la situația Brexitului, poate nu toți eurodeputații știu că ieri în Viena, agenția noastră, la... i-a găzduit pe domnul Barnier și pe domnul Verhofstadt care au discutat chestiunea colaborării post-Brexit în chestiuni uh, polițienești, ceea ce demonstrează contribuția noastră relevantă în aceste dis- uh, discuții când vine vorba de linia roșie a Regatului Unit vis-a-vis de punerea aplicare a Cartei Europene a Drepturilor Omului. Fără a încerca să uh, influențăm activitatea negociatorilor, putem să ne aducem și noi contribuția. Dar știți că pentru acordul de retragere, pentru propunerea viitorului cadru relațiilor, comisia noastră trebuie să-și dea consimțământul. Vă mulțumesc în numele nostru al tuturor pentru această întâlnire extrem de utilă. Ne bucură faptul că ați participat la acest schimb de opinii și că sunteți atât de dispus să continuăm cooperarea și presupun că următoarea reuniune va avea loc în uh, viitorul mandat legislativ. Uh, nu știm cine va face parte din această comisie pe viitor. Poate nu vor fi oameni care își doresc neapărat să colaboreze cu dumneavoastră. Să sperăm că lucrurile nu vor sta așa, însă sperăm că vom putea continua colaborarea noastră. Vă mulțumesc! Just one, one minute pause and... Facem o pauză de un minut, după care vom continua. Ai, uh, still they are talking to them. Who is talking to them? Of Laherty? It's not us, no? Dear colleagues, I would like to continue our meeting. Dragi colegi, haideți să ne continuăm reuniunea cu punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba de un aviz al Comisiei AFCO pentru un, com, un raport al Comisiei ECON privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene. Și, dragi colegi, aș dori să continuăm reuniunea. Deci, este vorba de supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui comitet european pentru risc sistemic. Unii dintre dumneavoastră care uh, v-ați implicat în chesti- pe chestiuni uh, financiare. Știți că după criză am creat două, doi piloni de supraveghere europeană. În primul rând, autoritățile europene de supraveghere unde pen, pentru fiecare sector există o autoritate de supraveghere, sectorul bancar, de exemplu, asigur, asigurările, ceea ce reprezintă um, uh, prudența uh, microprudențială și, pe de altă parte, există cel de-al doilea pilon cu caracter de supraveghere macroprudențială și acum este vorba de modificarea acestui regulament al supravegherii macroprudențială AFCO a decis să redacteze un aviz. Eu sunt responsabilă pentru acest aviz și în proiectul meu de aviz mă refer la patru chestiuni. Am fost foarte precaută de la, de la bun început cu propunerea unor elemente care depășesc mandatul Comisiei uh, m am limitat la patru elemente. În primul rând, rolul autorităților din state terțe. Acest regulament a fost uh, integrat în acordul privind zona economică europeană. Tocmai de aceea cred că s-a făcut o greșeală de către Comisia Europeană care propunea eliminarea trimiterii la aceste autorități din statele terțe în condițiile în care nu toate țările terțe interesante pentru Uniunea Europeană fac parte și din spațiul economic european, Elveția fiind un exemplu în acest sens, însă poate pe viitor uh, ar fi în interesul nostru să invităm și Statele Unite ale Americii sau Regatul Unit în această colaborare, deci aș propune să reintroduc acest text care se regăsea în regulamentul um, inițial care fusese eliminat de Comisia Europeană. A doua chestiune se referă la transparența procedurilor respectate de Comitetul European pentru Risc Sistemic și aici propun îmbunătățirea transparenței și introducerea posibilității ca președintele CERS să publice procesele verbale ale reuniunilor comitetului Uh, respectând uh, normele de confidențialitate acolo unde este cazul. Al, a treia chestiune la care mă refer în acest proiect de aviz este tragerea la răspundere, nu doar transparența, dar și tragerea la răspundere, monitorizarea Comitetului European de Risc Sistemic de către Parlamentul European și de către uh, Consiliu. Există câteva elemente uh, privind această monitorizare. Este prevăzut un raport anual. Există și posibilitatea de a invita președintele și vicepreședinții Comisiei ECON pentru a participa la o reuniune în spatele ușilor închise cu președintele CERS și cred că acest standard al monitorizării poate fi îmbunătățit și mai mult. Și fac propunerea de a exista posibilitatea uh, răs, uh, răspun unor răspunsuri înscris la întrebările adresate de Parlament și Consiliu este o propunere paralelă care reflectă ceea ce există în regulamentul mecanismului unic de supraveghere pe care am adoptat-o pentru a se potrivi regulamentului privind uh, Comitetul European de Risc Sistemic. Al, a patra chestiune la care mă refer este procedura de numire. În regulamentul actual, șeful secretariatului. Secretariatul are un rol foarte important pentru Comitetul European pentru Risc Sistemic. În acest moment, șeful secretariatului este numit de Banca Centrală Europeană, care se consultă cu Comitetul uh, general al CERS și Comisia a propus ca Parlamentul European și Consiliul să fie pur și simplu informate de rezultatul acestei proceduri de consultare efectuată de Comitetul General al CERS în vederea numirii șefului secretariatului. Eu cred că ar trebui să mergem puțin, puțin mai departe cu această procedură pentru că prin modificarea acestui regulament încercăm să dăm un rol mai mare secretariatului CERS, astfel încât șeful secretariatului să fie o persoană mai vizibilă și mai accesibilă în același timp. Și cred că gradul mai mare de vizibilitate trebuie să meargă mână, mână în mână cu un caracter mai puțin discreționar al numirii sale. Deci dacă persoana respectivă devine un reprezentant public al instituției respective, procedura numirii sale trebuie să devină una mai puțin discreționară. Drept urmare, cred că și Parlamentul European ar trebui să primească un adevărat cuvânt de spus în cadrul acestui proces și să nu fie informat, doar informat ex post. Există, desigur, o problemă juridică pentru că nu doar în acest regulament se regăsește această procedură, deci ce am putut să fac este să introduc în preambul posibilitatea modificării procedurii, uh, procedurii de numire la locul potrivit. Aceasta a fost uh, aceasta a fost abordarea mea. În momentul în care directiva relevantă a Consiliului care guvernează procedura respectivă va fi modificată, ar trebui să fie modificate în acest sens. Deci facem trimitere la această posibilitate în cadrul considerentelor. Și, în plus, mi se pare că ar fi util să există un grad mai mare de claritate privind sarcinile secretariatului și, în general, al Comitetului European pentru Risc Sistemic. Și, în acest sens, propun câteva modificări Deci este vorba de chestiuni instituționale care țin de guvernanță și care sunt strâns legate de competențele Comisiei AFCO. Ce trebuie să vă mai uh, spun se leagă de calendarul pe care trebuie să-l respectăm, pentru că Econ nu va aștepta la nesfârșit. Ne apropiem de sfârșitul acestui mandat legislativ și aș propune ca până în data de 27 iunie la ora 17 să fie depuse amendamentele și să discutăm la începutul lunii septembrie, data de 4 septembrie, amendamentele depuse și să votăm în acea, în acea zi avizul. Cam atât din partea mea în calitate de raportor și aș dori să întreb raportorii din umbră dacă doresc să ia cuvântul. Din partea socialiștilor, Ramon. Gracias, señor. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, noi ca grup SCD am uh, analizat cu atenție această propunere de reformare a regulamentului și amendamentele, propunerile făcute de doamna Hübner. Și uh, Vreau să vă spun din capul locului că suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește propunerile făcute de către doamna raportor. Și mă alătur ideii că trebuie clarificate divers, diversitatea de funcții între uh, Banca Centrală Europeană și Comitetul European pentru Risc Sistemic pentru a evita suprapunerea sarcinilor și vreau să vă expun acum care sunt, să vă expun punctele unde noi am vrea să introducem niște idei noi. În primul rând, vreau să vă spun că aș vrea să, să facem referire într-un considerent la faptul că acest tip de instituții pe care le-am tot creat în urma crizei financiare, cu începere din 2010. Uh, în 2009 a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, dar eram deja într-o furtună financiară atunci. Iar de atunci, Uniunea Europeană, poate am uitat, a clădit o arhitectură instituțională pentru combaterea crizei foarte importantă, printre care și aceste organisme. Diversele agenții uh, sau comitete uh, pentru evaluarea riscului sistem, pentru a controla sistemul financiar. Acest comitet, comitet este ca un periscop care încearcă să uh, observe, să fie atent la tot ce se întâmplă, fiindcă, iată, când s-a întâmplat criza economică, a apărut din senin, nimeni nu a putut să înțeleagă, să o anticipeze și să înțeleagă ce uh, situație gravă urma să vină și mai ales uh, pe o structură financiară și monetară foarte slabă. Deci noi ar trebui să ne gândim acum la nevoia de a, intro, de a include în reformele tratatului aceste instituții pe care le-am tot creat în exercițiul nostru de combatere a crizei, fiindcă reprezintă o nouă arhitectură. Uh, în ceea ce privește funcționarea uh, Uniunii Economice și Monetare. Deci eu voi înainta un amendament pentru a se face o referire la acest uh, lucru și la faptul că revizuirile viitoare a tratatului trebuie să țină cont de acest sistem instituțional pe care l-am creat, printre care acest comitet. În al doilea rând, trebuie să punem accent pe independența uh, Uh, um, directorului uh, Comitetului European pentru Risc Sistemic, care trebuie să poată uh, acționa fără ingerință din partea organismelor publice și private. În regulamentul din 2010 nu se vorbește despre asta și acest element este extrem de important și trebuie abordat în reforma regulamentului pe care o discutăm acum. Și în al treilea rând, uh, în ceea ce privește amendamentul uh, pe care l-ați înaintat, doamna Hübner, la, la um, considerentul 5, președintele, directorul Comitetului European trebuie să intervină în Parlamentul European uh, în cadrul unor audieri cu ușile închise. Ei bine, aici trebuie să introducem și participarea președintelui, directorului la uh, comisiile de anchetă în cazul în care s-ar, uh, s-ar uh, demara o comisie de anchetă. Deci vrem să uh, adăugăm acest lucru la, la amendamentul raportoarei cu această adăugire că trebuie să participe și la com- comisiile de anchetă dacă îi se cere, dacă e nevoie. Și încă un aspect, încă o adăugire, este vorba de nevoia de a introduce perspectiva de gen în ceea ce privește uh, numirile uh, acestui comitet. Într-un mod neobligatoriu, cred că um, toate referirile noastre la um, această revoluție feministă care s-a care se manifestă în ultimele luni, trebuie să se oglindească și în normele noastre. Dacă stabilim contingente în ceea ce privește uh, alegerea reprezentanților um, în ceea ce privește, așa cum face acest uh, comitet, ar fi foarte bine să se mențină această um, dimensiune de gen și în ceea ce privește numirile. Apoi, este foarte interesantă propunerea uh, Consiliului de Administrație al Comitetului în ceea ce privește întrebările adresate de Parlament, ar trebui să adăugăm aici și uh, termenul care care este valabil pentru alte întrebări cu solicitare de răspuns ale Parlamentului și, bineînțeles, există dreptul de a adresa întrebări comitetului eh, și BCE-ului, ar fi bine să eh, aplicăm același termen de răspuns pe care l-am acordat BCE-ului. Deci, iată eh, ce aveam eu de adăugat și încă o dată vă mulțumesc, doamnă raportor. Mulțumesc. Morten Messerschmidt de la ECR nu este în sală, nici de la ALDE nu este nimeni. Charles, vrei să iei tu cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur și eu propunerilor făcute de dumneavoastră în prezentarea introductivă. Mă surprinde totuși faptul că Comisia Econ uh, nu s-a exprimat. Uh, aș vrea să înțeleg uh, care este poziția acestei comisii înainte de a ne pronunța noi definitiv. Mm. Thank you. Mulțumesc. Sven Giegel din partea verzilor. Mulțumesc, doamna președinte. Nu sunt Sven Gigol, dar uh, am un mesaj din partea lui. Este la reuniunea coordonatorilor de la Econ, își cere scuze și o să citesc mesajul său în engleză. Spun asta pentru interpreți. Controlul macroprudențial este mai important decât se consideră la ora actuală. Nicio criză financiară nu a reușit să fie preîntâmpinată prin uh, uh, control microprudențial. Dar uh, controlul macroprudențial nu este suficient de dezvoltat, nu este la fel de dezvoltat ca cel micro. El este în continuare, rămâne la nivel național. Avem nevoie de mai multe competențe la nivel european. În ceea ce privește acest proiect de aviz, sprijinim Direcția Generală a Raportoarei și, salut, și salutăm acest aviz. Amendamentele ar permite CERS să obțină mai multă vizibilitate și independență prin consolidarea uh, sa. Salutăm amendamentele care cer mai multă transparență și tragele la răspundere a CERS față de Parlamentul European, asigurându-ne că directorul CERS va participa în continuare la audieri uh, la Parlamentul European, va publica rezultatele Consiliului de Administrație și uh, uh, în egală măsură, doamna raportor are dreptate în ceea ce privește posibilitatea ca CER să interacționeze cu reprezentanții din țări terțe, din autorităților ter- țărilor terțe, dar fiindcă asta va fi important în contextul Brexit. Uh, avem uh, niște amendamente suplimentare. Un director independent va fi, ar fi mai uh, uh util uh, pentru a atinge acestor obiective decât șeful secretariatului. După părerea noastră, cea mai bună soluție ar fi un CERS complet independent. În afara BCE, dat fiind structura CERS, e, nu înțelegem de ce face parte din uh, BCE și este prezidat de aceeași persoană. Vom, uh, după părerea noastră, CERS ar trebui să fie consolidat și ar trebui să fie independent de BCE. BCE uh, este deja foarte puternică și există conflicte în ceea ce este unele mandate. Avem, la ora actuală, Consiliul CERS are prea puține competențe decizionare și nu poate decât să uh, să emită recomandări și avertismente. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare extrem de dinamică. Fabio Castaldo de la FDD nu este prezent și de la ENF, domnul Mans nici el nu este aici. Deci am uh, terminat uh, cu acest punct. Uh, apreciez atitudinea pozitivă, cu toții mergem în aceeași direcție, poate unii puțin mai radical decât alții dar sper că vom avea o, uh, o reuniune, o prima reuniune a raportului din umbră rodnică. Ter, uh, termenul limită pentru depunerea amendamentului este 27 iunie, după care vom organiza prima reuniune a raportorilor din umbră. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem mai departe la raportul lui Alain Lamassur, punerea în aplicare a prevederilor tratatului cu privire la cooperarea sporită. Avem primul schimb de păreri. Alain, ai cuvântul președinte și, Danuta. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă amintesc că aici e vorba de un raport de punere în aplicare care vine în completarea celui cu care a fost uh, Pascal Dura referitor la integrarea uh, Până în ziua de astăzi am uh, observat că există foarte puțină uh, cooperare uh, sporită între statele membre. Acest lucru poate ar trebui folosit pentru a defini politicile cele mai importante. Ca să luăm un singur exemplu, ieri a avut loc o întâlnire importantă franco-germană și pe mai multe subiecte de actualitate, migrație, apărare, politica economică, mai multe propuneri comune ale Franței și Germaniei nu vor fi probabil acceptate de către cei 27 de state membre, câte vor rămâne în Uniunea Europeană, dar probabil că vor fi acceptate de o parte dintre ele. E vorba de nu neapărat legiferare sau reglementare, ci de a propune un statut tip care să fie pus la dispoziția statelor membre care doresc această cooperare uh, sporită. Cine vrea este binevenit uh, și asta pentru a pune, a facilita punerea în aplicare a acestei uh, cooperări sporite, tratatele prevăd condiții de deschidere către această cooperare, însă nu spun foarte multe în legătură cu felul în care ar funcționa o astfel de cooperare, un astfel de mecanism. Există mai multe decizii care se referă la felul în care ar putea funcționa un astfel de uh, mecanism. Procesul de luare a deciziilor se referă la Guvernele statelor implicate, care ar putea să ia decizii împreună, tratatele pot prevedea clauze uh, temporare și dacă ar fi nevoie de o unanimitate la nivelul celor 27 de state membre, atunci guvernele statelor membre care doresc să participe pot să decidă că o astfel de decizie poate fi luată cu o majoritate calificată. Pentru acest grup restrâns de state membre s-ar crea un secretariat ad hoc. Un alt exemplu este cel al finanțării bugetului operațional. Dacă e vorba doar de cheltuieli administrative, regulile care se aplică ca și până acum, sunt cele ale bugetului comunitar, iar în, cadrul, în cazul în care există un buget uh, operațional, rămâne de văzut uh, ce fel de control parlamentar se va aplica acestor uh, cheltuieli. Sigur că ne dorim un sistem democratic și transparent și pentru asta este nevoie de un control extern. Controlul poate fi făcut de Parlamentul European sau doar de către uh, acei membri din Parlamentul European care provin din țările ce participă în mecanismul de cooperare sporită. Sau poate că parlamentarii din aceste state, parlamentarii naționali, ar putea să se ocupe de asta. Toate aceste lucruri uh, ridică chestiuni, uh, ridică întrebări pe care trebuie să ni le punem. Până la urmă, Curtea de Justiție de la Luxemburg este cea care are ultimul cuvânt din punct de vedere judiciar, mai ales în cazul recursurilor față de acest mecanism, dar um, am putea avea un, uh, un tribunal de primă instanță. Acest lucru s-ar putea face în tribunalul de primă instanță, așa cum se procedează în cazul brevetelor. Mai ales Uh, când e vorba de decizii în legătură cu nivelul juridic al hotărârilor luate în cadrul acestui grup de cooperare sporită. Dreptul comunitar, dreptul secundar și dreptul național uh, trebuie să fie luate în considerație și obiectivul ar fi să încercăm să uh, facem recomandări pentru ca toate aceste lucruri să fie rezolvate într-o manieră cât mai democratică și fiecare stat uh, în parte să aleagă sistemul care îi se pare cel mai potrivit. Bun, pentru a lucra pe această problemă, vă propun să audiem participanții la structurile de cooperare sporită care deja există sau sunt pe cale de a se înființa. Există așa ceva în cazul divorțului sau separării, în cazul dreptului familiar, există dreptul brevetelor. E un proiect care se referă la taxa pe tranzacții financiare, parchetul european și vă propun să audiem și să trimitem și misiuni în anumite state mai ales în cele care au uh, structură federală și care se confruntă cu astfel de probleme. Spre surpriza mea, când m-am apucat de acest dosar, am constatat că toate țările cu structură federală, chiar și în cele în care separarea puterilor între nivelul federal și nivelul regional era foarte clară, foarte bine diferențiată, existau mecanisme care permiteau ca în domeniile care țineau de nivelul regional ca cei, anumite structuri care doreau să lucreze împreună și care de obicei nu lucrau împreună, dar aveau interes pe anumite probleme, interese comune, să înființeze anumite mecanisme de lucru. Acest lucru e prevăzut uneori în Constituție, precum în cazul Canadei, în care Constituția din 67 dă anumite uh, drepturi provinciilor canadiene, inclusiv dreptul de opt-out. Cazul australian, iarăși, e foarte interesant și v-aș propune să trimitem o misiune în Elveția. Asta e prevăzută deja în săptămâna 38, în septembrie, și v-aș propune să luăm o decizie cu privire la misiunea de la Washington, care să studieze problema în Statele Unite. Și apoi uh, ne putem mulțumi și cu câteva audiere aici. Apoi, în cazul uh, în, în calendarul nostru mai este prevăzut un uh, schimb de vederi cu în legătură cu concluziile acestor audieri și al misiunilor care vor începe în 10 octombrie. Avizul uh, va fi trimis la traducere pe 16 noiembrie, noiembrie și va fi adoptat în AFCO pe 6 decembrie. Mulțumesc! Mulțumesc, Ana! <clears throat> Raportorii din umbră, dacă aveți observații cu privire la calendar și la conținut, vă rog. Mercedes Bresso. Qui Eh, Mulțumesc eh, pentru prezentarea foarte interesantă. Cred că mm, opțiunile de lucru prezentate merg în direcția corectă. cooperarea sporită, strânsă, este un subiect de care se vorbește mult, dar care nu prea se pune în practică. E un potențial foarte important aici și vedem uh, că avem uh, din ce în ce mai mult impresia că anumite probleme foarte importante ar putea fi rezolvate utilizând acest instrument folosind uh, acele portițe pe care tratatul le lasă la îndemâna statelor membre. Trebuie să încercăm să definim modalități de vot în interiorul cooperării sporite, dar și în cazul în care Parlamentul European trebuie să voteze pe aceste probleme după evaluarea funcționării unui astfel de cadru de colaborare în conformitate cu tratatele și cred că uh, problema controlului parlamentar este din ce în ce mai importantă. Vedem ce se întâmplă în zona euro care nu este practic un mecanism de cooperare uh, ranforsată, dar totuși uh, e o problemă deschisă la nivelul unui grup de state membre și cu care avem destule probleme. Deci, problema controlului este una dintre cele mai delicate pe care trebuie să le rezolvăm și asta va trebui să stea în centrul audierilor pe care le vom organiza pentru a putea înțelege cum se întâmplă aceste lucruri în statele cu structură federală, cum funcționează lucrurile în cazul acestui control democratic, pentru că riscul dezvoltării unui astfel de instrument este ca, pe lângă problemele de natură foarte tehnică, să nu avem un control democratic foarte eficient. Problema e clar că devine foarte importantă în acest context și în ceea ce ne privește împărtășim uh, preocupările menționate până acum. În ceea ce privește audierile, cred că am putea verifica și instrumentele disponibile la nivel național în aceste state cu structură federală, precum Germania, Italia, care pot solicita competențe suplimentare la nivel uh, național, la nivel regional. Poate și Spania este vizată de un astfel de sistem federal important. Deci, în legătură cu calendarul acum, am impresia că e cam ambițios, ă, dacă e vorba să întreprindem și misiuni, ă, să facem și audieri și să și votăm în decembrie în AFCO. O să vedem cum merg ă, lucrurile. E adevărat că suntem pe final de mandat și trebuie să ne grăbim, dar mie mi se pare că acest calendar este cam prea strâns. O să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, uh, Mercedes. Nu am nume de raportori uh, din umbră de la ECR și GUE. Charles? Pentru liberali? A, nu, ECR. Tu ești de la ECR, mă scuzi. Dorești să iei cuvântul? Nu. Dar vei fi raportor din umbră. A, ah, bun. Charles. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea înainte de toate să-i mulțumesc domnului Lamasur, că întotdeauna a fost foarte clar uh, în ceea ce a prezentat. Uh, e o plăcere să-l ascultăm întotdeauna. A subliniat că această uh, acest mecanism de cooperare consolidată ar putea să devină realitate în curând de curând am participat la reuniune la Târvâre, unde s-a vorbit despre um, acest mecanism de cooperare consolidată în domeniul apărării, care ar uh, putea încuraja o investiție, cel puțin o investiție minimă, în capacități militare. E un alt exemplu de care putem ține seama. În ce privește calendarul, Cred că domnul Lamasur are perfectă dreptate să propună luna decembrie pentru adoptarea la nivelul comisiei noastre, dintr-un motiv foarte simplu. Trebuie să fim gata înainte de 29 martie 2019, când șefii de state și guverne se vor reuni la Sibiu pentru a stabili viitorul nostru al tuturor. Deci trebuie ca acest uh, proiect să ia având înainte ca acest lucru să se întâmple. Deci trebuie să, mai, să facem și noi niște eforturi pentru a avansa cu această propunere. Apoi, în ceea ce privește controlul democratic, cred că aici uh, intrăm într-o dezbatere de fond și aș vrea să vă reamintesc că um, cooperarea consolidată trebuie să fie și în conformitate cu tratatele și trebuie să uh, rămână deschisă pentru toate statele membre. Deci conformitatea cu tratatele uh, face ca Parlamentul nostru să se pronunțe în legătură cu caracterul instituțional unic și, de asemenea, să aibă atribuții de control democratic. Uh, atribuțiile parlamentelor naționale sunt foarte bine definite, există posibilitatea ca acestea să se exprime ne putem întâlni cu parlamentarii aceștia, dar În ceea ce privește controlul democratic, trebuie o abordare diferențiată. Parlamentul European trebuie să fie însărcinat cu acest control. Toți membrii Parlamentului European trebuie să se poată exprima în legătură cu cooperarea consolidată și trebuie să se țină cont de voturile cetățenilor europeni care participă la acest, acest mecanism de uh, cooperare consolidată. Vă reamintesc că în Berlin, Berlinul de uh, veți avea dreptul de uh, vot în probleme ce de probleme în, de chestiune cetățenești, însă atunci când uh, uh, cele patru uh, mari puteri aveau uh, o opinie diferită. Trebuia să se țină cont și de opinia celor uh, direct vizați. Cred că în asta constă caracterul instituțional unic și pe această temă trebuie să fim uh, foarte direcți, foarte clari, înainte ca Consiliul European din 29 uh, martie din 19 martie anul viitor să se exprime în legătură cu viitorul uh, Uniunii. Mulțumesc, Pascal. Mulțumesc, Danita. În legătură cu cine trebuie să participe la vot în cadrul uh, acestor discuții, e o întrebare care ne divizează nu numai pe verzi, ci și pe federaliști. Uh, vorbesc acum în prezența lui Melanie avem mereu această discuție zi de zi în legătură cu, uh, de exemplu, politica de pescuit. Austria votează în politica de pescuit, deși nu are ieșire la mare. Și asta pentru că are dreptul, în logica integrării europene, să facă acest lucru am putea să îi spunem pur și simplu tu n-ai dreptul de vot pentru că nu ai ieșire la mare, dar nu ar fi corect. Asta funcționează în logica pieței interne, pieței unice și nu trebuie să aducem atingerea acestei integrări europene prin excluderea unor țări de la votul pe anumite subiecte care sunt evident foarte importante. Ceea ce spune Alain e foarte corect. Există subiecte majore, taxa pe tranzacții finanțe, financiare, guvernanța zonei euro și așa mai departe. Sunt subiecte cu importanță majoră și dacă începem acum să punem aceste subiecte în parante- între paranteze, eu am dubii mari, adică nu am ascultat toate argumentele și ca pro-european, uh, eu, deși sunt francez, uh, dar hai să luăm exemplu Franței. Noi suntem o republică unică, indivizibilă. În fine, am vrut să reacționez. Este o dezbatere pasionantă, este o dezbatere pe care trebuie să o efectuăm în uh, pas alergător pentru că timpul ne presează și Alain spunea și el că raportul se înscrie în aceeași logică. Aș vrea să ajungem cu aceste discuții până la uh, fundamentele tratatelor. Dacă constatăm că cooperarea Cooperarea consolidată include um, până la urmă majoritatea cetățenilor europeni. Am putea intra în această logică. Nu e o logică neapărat federală, dar dacă se observă că majoritatea cetățenilor europeni sunt incluși sub această a cooperării consolidate, până la urmă nu uh, încălcăm nicio regulă democratică și se poate ocoli în temeiul acestei uh, reguli a majorității uh, principiul unanimității. Mă iertați că m-am lungit puțin, dar până la urmă este un subiect foarte pasionant și mă bucur că am ajuns să discutăm aceste lucruri în preajma unei perioade electorale importante. Vă mulțumesc. Sper că această pasiune nu va fi un obstacol în calea finalizării acestui dosar până în mai 2019. Fabio Castaldo nu este prezent și nu cred că mai sunt prezenți și alți uh, raportori din umbră, însă Richard dorește să ia cuvântul, nu în calitate de raportor din umbră. Nu funcționează microfonul respectiv. Yep, just uh, briefly. Foarte pe scurt, pentru că într-adevăr este un subiect extrem de fascinant cu numeroase exemple la nivel european din diferite state care fac parte din Uniunea Europeană sau nu și compromisul pe care l-am găsit până acum în Uniunea Europeană în, în asemenea cazuri, fie într-un sens strict de cooperare consolidată sau ce se întâmplă în zona euro, sisteme diferite de vot în Consiliu, în funcție de participarea sau nu a statelor membre. Însă nu facem diferență în celelalte instituții, la Consiliu, în Parlament și la Curtea Europeană de Justiție. Și mie mi se pare un compromis rezonabil într-o Europa care este în continuare în construcție. Poate anumite cărămizi uh, tocmai sunt scoase din uh, zid, dar în general Europa este în construcție. Și în multe cazuri există speranța că multe state care nu participau la procesul decizional de la început uh, vor participa la un moment dat. Este o abordare rezonabilă pentru că în celelalte instituții reprezentanții nu își reprezintă statele, nu își reprezintă guvernele naționale. Dumneavoastră sunteți aleși în, în uh, circumscripția din sud-vestul Fran- uh, Franței, deci re- reprezentați o parte a Franței, dar reprezentați și cetățeni ai altor state membre din zona, care au uh, reședință în zona respectivă, care v-au au votat pentru dumneavoastră sau împotriva dumneavoastră. Oricum, um, îi reprezentați și pe ei, la fel și comisarii, în momentul în care depun jurământul, sunt obligați să acționeze în interes european și nu în interesul statelor lor de origine. Deci, în general, acest compromis este unul uh, satisfăcător și unul rezonabil care ar trebui să fie menținut. Și în Parlamentul uh, uh, european, dacă am introduce un asemenea sistem în care să permitem anumitor membri să voteze, un anumitor membri să voteze doar pe anumite rapoarte, lucrurile s-ar complica extrem de mult. Și am putea merge atât de departe încât am spune că uh, le, propunerile legislative care afectează țările care fac parte din spațiul economic european, atunci ar trebui să dăm un drept de vot și Norvegiei și lucrurile s-ar complica și mai mult și am putea ajunge la subminarea unității uh, Uniunii Europene, un factor important. Vă mulțumesc. Nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul. Alan doresc să revii? Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor uh, colegilor uh, pentru uh, încurajări și sugestii. Și, bineînțeles, vreau să, vreau să vedem cum s-au lucrurile cu statele membre care s-au descentralizat fără să fie state federale în mod oficial, cum ar fi Italia sau Spania și rețin ce spune Charles în ceea ce privește controlul parlamentar. Ce ar trebui limitat la Parlamentul European uh, și țin cont de problema pe care o menționa Richard și despre care vorbea și Pascal, pe care trebuie să discutăm. Cine are dreptul la vot? Cine are dreptul să voteze? Toată lumea participă la dezbaterea, dar cine votează? Este un subiect extraordinar, am, uh, pe care l-am discutat adesea și acum trebuie să avem o poziție, dacă nu definitivă, cel puțin una durabilă. Parlamentele naționale ar trebui să fie întrebate și ele, fiindcă totul de, depinde de subiect, depinde de buget. Dacă avem un buget uh, operațional important din contribuțiile naționale, foarte greu putem evita participarea parlamentelor naționale. Plătitorul uh, e cel care... Cine plătește comandă, cum s-ar zice. Dar uh, sunt de acord cu ce, în ceea ce privește spusele lui Pascal. Vreau să vă spun care e părerea mea. Ideal pentru toți cei care vor să să desăvârșească construcția europeană, așa cum spunea Richard foarte bine, ideal ar fi ca toate cele 28 de state membre să participe la toate politicile. Da. Mm. Mă rog. Să, să zicem, pentru Richard 28, sau să zică <laughs> Richard 28 de state membre. Mă rog, pentru noi ceilalți, de fapt, e vorba de 27. Mă rog, ideal ar fi ca toți membrii să participe. Dar dacă nu se poate ca să, să participe toate cele 28 de state membre, atunci următoarea variantă ar fi cooperarea sporită cu autoritățile în organismele europene și mai departe, cu speranța că ceilalți participanți uh, vor vota la Consiliul de Ministri, vor uh, vedea că s-a înregistrat succes și vor, vrea, vor voi să se alăture. Asta a funcționat foarte bine privind Uniunea Monetară și la Schengen până de curând. Uh, pentru că spiritul comunitar uh, pulsează și cercul se extinde. Și următoarea variantă uh, sunt tratatele, așa cum am făcut-o la pachetul fiscal, acordul fiscal și cum se va întâmpla poate și în alte cazuri care este interguvernamental, mai bine decât nimic, dar, bineînțeles, cu cât uh, introducem mai devreme, așa cum discutam și despre acordul fiscal, fiscal compact, cu cât ce mai repede în tratatele, euro, în cu atât mai bine. Deci, acesta este spiritul care uh, trebuie să îi insuflețească pe cei care vor ca lucrurile să progreseze, în același timp trebuie să găsim soluții pragmatice, fiindcă de fiecare dată când propunem statelor membre soluții concrete care evită dezbateri um, filozofice, mă rog, uh, mergem înainte, poate prea încet, dar mergem înainte pe drumul cel bun. Acesta este spiritul care voi uh, conlucra cu toți membrii de la AFCO și cu toți cei care și-au luat cuvântul, au luat cuvântul pentru lucruri pentru care le mulțumesc. Kim? Vă mulțumesc. Am înțeles că în data de 24 septembrie ne revedem la AFCO. Sau nu, nu, nu înțeleg ce înseamnă. Se precizează aici o reuniune în echipă și apoi la AFCO în septembrie. Yeah, okay, so we, we will continue to discuss it in da, deci vom continua discuția la comisia noastră în septembrie. Vă mulțumesc, am înțeles că a fost adoptat calendarul. Deci putem încheia acest punct de pe ordinea de zi și putem trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, reformarea legislației electorale a Uniunii Europene. Aș dori să vă aduc aminte foarte pe scurt istoria acestui act legislativ. Poate vă aduceți aminte că l-am adoptat la sfârșitul anului 2015. În noiembrie am avut votul în plenară, în noiembrie 2015, în moment în care ne doream să consolidăm dimensiunea europeană a alegerilor pentru Parlamentul European, un lucru valabil și în zilele noastre, să îmbunătățim participarea la vot și să îmbunătățim atât cât este posibil printr-un asemenea act legislativ uh, organizarea alegerilor. La momentul respectiv am înțeles că suntem aleși în temeiul unui cadru legislativ care data din 1976, când Uniunea Europeană era profund diferită și considerasem că venise momentul să ne îndreptăm înspre modernizarea um, sistemului electoral pentru alegerile europene. Am avut niște discuții interesante, negocieri dificile cu statele membre, cu Consiliul. Um, a apărut, um, la un moment dat, părea că acest dosar va se va împotmoli în Consiliu, dar Consiliul a reușit să ajungă la un acord pe marginea acestei reforme extrem de importante din punctul meu de vedere. Cred că este o reformă importantă și pentru cetățeni și pentru Iolainen, co-raportorul meu. Acordul a fost convenit în data de 6 iunie și Consiliul în mod oficial ne-a cerut să, final, să finalizăm procedura parlamentară înaintea vacanței de vară Aș dori să spun că există o tendință care ea nu i dăm o atenție prea mare. Însă se mișcă lucrurile și din, punct, din punctul de vedere al modului de modificare a legislației europene, care este un acord interguvernamental. Acum ne am ajuns la un act, o legislație europeană, care introduce, dăm cuvânt de spus și Curții Europene de Justiție în partea modificată de Consiliu și pentru mine, dar și cred că și eu, Lainan, se va pronunța în acest sens. Este vorba de primul pas pentru deschiderea discutării pe viitor a modului în care cetățenii europeni își aleg proprii reprezentanți în Parlamentul European. Considerăm că Chiar dacă această propunere nu ține cont în totalitate de propunerile noastre, este un prim pas pe care trebuie să-l uh, percepem ca o, ca o ofertă pozitivă. Și sper că în anii următori, după ce vom fi făcut acest prim pas, să continuăm reformarea sistemului electoral european. Acesta fiind spusă, permiteți-mi să-i dau cuvântul lui Io. Vă mulțumesc, dragi colegi. Este într-adevăr pentru prima dată când uh, avem în fața noastră reforma legislației electorale uh, din 1976 în etapele finale. Poate vă aduceți aminte că în ultima perioadă legislativă acest dosar nu a reușit să uh, depășească Comisia AFCO. Rămăsesem podmolit în Comisia AFCO și am avut o procedură spe- specială. Era ne- e nevoie de unanimitate în Consiliu. Am purtat uh, discuții pe parcursul la șapte președinții, am văzut cât de greu este să se ajungă la unanimitate în rândul celor 28 de state membre. Cu toate acestea, conținutul cred că este foarte bun. Este un pas înspre alți pași viitori. Nu este deloc ceea ce ne-am fi dorit noi în mare, însă este un pas pozitiv. De exemplu, cetățenii europeni pot participa la alegerile europene și când nu sunt acasă. Doar în Elveția trăiesc 1,2 milioane de cetățeni europeni. Deci conferim drepturi de vot la milioane de cetățeni europeni pentru prima dată. Există posibilitatea votării prin, prin corespondență, vot electronic și așa mai departe. Cu ocazia uh, uh, reuniunii raportorilor din umbră, știu care, am aflat care sunt uh, diferitele argumente și uh, s-a amintit problema listelor transna- transnaționale, care nu mai sunt de actualitate, nu din vina Consiliului și din vina noastră. Unii au argumentat că trebuie să amânăm această reformă pentru următorul mandat legislativ, însă nu, sunt, nu putem fi siguri care va fi componența viitorului Parlament. Eu cred că este foarte bine să pornim de la realitatea existentă, să nu avem iluzia că data viitoare lucrurile se vor îmbunătăți. Este un pas în față important care ne permite să progresăm și v-aș ruga să înțelegem că dacă votăm împotrivă, îngropăm din nou un uh, element, un proiect legislativ care ar trebui să fie încheiat de Parlamentul European. Avem nevoie de majoritatea absolută a membrilor Parlamentului European, 378, și nu ar arăta deloc bine ca cu câteva luni înaintea alegerilor Parlamentul să refuze reformarea legislației electorale după acordul dat obținut în Consiliu. Deci există probleme, mm, e adevărat, dar cred că putem obține o majoritate absolută decentă. Vă mulțumesc! Sunt prezenți și raportorii din umbră, numele CR Morten. Mulțumesc ambilor raportori pentru că au obținut acest acord cu uh, unanimitate în Consiliu. Este un lucru impresionant, uh, pozitiv pentru procesul politic. Însă, după cum am discutat săptămâna trecută la Strasburg cu ocazia um, raportorilor din umbră, noi uh, avem rezerve în ceea ce privește termenele limită. Recomandarea tradițională a Comisiei de la Veneția a fost să nu modificăm uh, părți importante din legislația națională uh, cu un an, cu mai puțin de un an înaintea alegerilor respective. Și pe bună dreptate ați răspuns că nu există o obligație pentru statele membre să dea curs aceste recomandări și sunt cu totul de acord. Însă aș avea o uh, sugestii atunci când va fi adoptat acest dosar și sunt sigur că dosarul va fi adoptat, ambii raportori în scrisorile adresate statelor membre să se refere la aceste preocupări și să încurajeze statele membre să țină seama de aceste îngrijorări în momentul în care pun în aplicare această reformă, să uh, trateze cu toată seriozitatea recomandările Comisiei de la Veneția, astfel încât să devină clar că Parlamentul European a reflectat la pe marginea recomandărilor Comisiei de la Veneția. Și cred că echipa Parlamentului European este una excelentă din acest punct de vedere și poate să aibă un impact și asupra uh, calendarului. Deci nu trebuie să introducem nimic în uh, raport în sine, pentru că înțeleg că există dificultăți din punct de vedere tehnic, pentru că trebuie doar să aprobăm sau să respingem ce ne sosește de la Consiliu. Însă, o asemenea scrisoare anexată acestui raport, semnată de coraportorii noștri excelenți, ar fi foarte utilă. Doamna președinte, dacă vă înțeleg bine, atunci uh, ați fi de acord. Da. Vă mulțumesc. În numele ALDE, Gifford Hofstad no este prezent, al que está este înlocuit de Maita. Eh, muchísimas gracias por darme la palabra. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Uh, v-am ascultat și mă gândeam la o fabulă a lui Esop. E vorba de um, um, când s-au născut munții. Uh, au născut munții, a fost mult zgomot și au născut uh, un șoricel. Nimeni nu poate să sprijine politic acest uh, proces, fiindcă un, puținele progrese care s-au înregistrat nu sunt obligatorii, nu avem criterii pentru acest șpiță în candidat și pentru listele transnaționale. Deci uh, nu putem să vedem ce vedeți dumneavoastră. Au născut munții ușoricel. cel și nu există niciun motiv politic pentru a sprijini rezultatul final. Mulțumesc! Uh, thank you uh, very much. Vă mulțumesc. Îmi mm, pare rău că ați ratat uh, comentariile lui Io mai înainte. Helmut Scholz în partea, din partea GUE sau altcineva din partea GUE? Verzi. José Maria Tericabras. Vă mulțumesc. A fost o poveste foarte scurtă și pentru o poveste foarte lungă și pentru a rezuma lucrurile trebuie să recunosc că există câteva îmbunătățiri. Însă propunerea Parlamentului European fusese deja una slabă, a fost uh, diluată și mai mult, Consiliul a păstrat doar câteva modificări cerute de noi. Sing- uh, singura linie roșie a noastră care a fost respectată a fost pragul minim este o este o linie cu adevărat roșie, pentru că nu cred că putem obține o Europa mai bună excluzând grupurile mici, politice mici. Este o contradicție în termeni. Deci, pe scurt, anumiți colegi uh, au spus ce doream eu să spun. Ați, doamna președinte, a spus că este un prim pas, este un prim pas slab și prost. Eu mi-aș dori mai multă voință politică, mai mult curaj în favoarea Parlamentului European. Chiar dacă Parlamentul greșește, ar trebui să aibă o poziție mai prezentă, un cuvânt mai greu de spus. Um, este regretabil, dar suntem obligați să votăm împotriva acestei reforme. Vă mulțumesc. Din partea FDD, nimeni nu dorește să ia cuvântul. Nici din partea ENL. Nu? Vă mulțumesc atunci. Dacă îmi permiteți să răspund celor spuse de dumneavoastră. Această chestiune a pragului minim. Știți că majoritatea, mai mult de 20 de state membre ale Uniunii Europene au praguri minime oficiale sau de facto în uh, propriul sistem electoral. Și în plus, vă pot spune că partidele politice mici din statele membre, unde există asemenea praguri electorale minime, ar avea șanse mai mici să primească un uh, mandat uh, față de partidele mici unde nu există acest prag minim. Deci, acest prag minim a fost in, in, uh, pentru a garanta egalitatea între cetățeni a fost uh, introdus doar pentru Spania și Germania și este un prag minim care va funcționa pentru noi toți la fel și nu doar pentru cei care au privilegiul de a trăi într-o țară unde nu există un asemenea prag minim electoral. Deci vă rog să nu prezentați pragul minim electoral ca un instrument care funcționează împotriva cetățenilor, împotriva democrației. El conferă egalitate între toți cetățenii europeni. Și a doua chestiune la care aș dori să mă refer, uh, să mă refer. cunoaștem cu toți istoria integrării europene, știm că o mare parte a integrării europene s-a datorat unor pași mici, uh, posibil din punct de vedere uh, politic, și astfel am reușit să rămânem în mișcare. Este adevărat că din când în când asistăm uh, la pași mari, revoluționari, crearea pieței unice poate fi considerat un asemenea pas uh, revoluționar înainte. Însă să înregistrăm mișcare în acest uh, domeniu unde timp de 40 de ani a fost imposibil să facem mari pași înainte, o abordare pas cu pas înainte este o bună abordare. Și a treia chestiune, și o să vă dau imediat cuvântul, a treia chestiune la care aș dori să mă refer este această transformare a unui act, act legislativ uh, interguvernamental într-un act uh, comunitar. Va interveni jurisprudența uh, Curții Europene de Justiție și cred că pentru noi, pentru Parlamentul European, este o veste foarte bună și este un pas important înainte, pentru că cetățenii și candidații din aceste alegeri se vor bucura de un grad mai mare de securitate juridică când vine vorba de drepturile și obligațiile lor. Deci mă surprinde puțin să văd că grupurile politice care pretind că reprezintă cet- cetățenii uh, recurg la argumente care nu sunt în interesul cetățenilor. Barbara, doreai să iei cuvântul? Nu, sunt de acord cu poziția domnului Terica, uh, Terica Bras pe acest punct, însă nu sunt de acord cu această idee că abordarea pas cu pas ar fi o metodă bună, pentru că am ajuns în această situație de a da greș. Poate vă aduceți aminte că Delor fusese foarte critic uh, vis-a-vis -vis de această abordare pas cu pas. Se, re, se referea la un avans mascat al Uniunii. Și o transformare calitativă a fost datorată doar abandonării abordării pas cu pas. Dar cred că există momente în care este mai bine să facem mici pași înainte pentru a obține ceva pentru că dacă nu, nu am obține nimic. Însă, fiecare are dreptul la propria uh, opinie. Domnul Terry Cabras. Aș dori să vă aduc aminte că Curtea Constituțională Germană a declarat uh, inconstituțional pragul minim electoral în Germania și să încercăm să-l introducem pe uh, poarta din spate nu mi se pare o idee prea bună. Vă mulțumesc. Mai dorește și altcineva să intervină? Eu? Da, cel mai mare pas pe, înainte pe care ar fi putut să-l uh, facem ar fi fost listele transnaționale. Și știți cât de mare a fost uh, bătălia înaintea votului din uh, Comisia AFCO. Acest pas mare înainte nu a fost îngropat de către Consiliu, ci de către Parlamentul European. Deci cei care doresc să facem mari pași înainte ar trebui să se gândească în primul rând la ce se întâmplă în Parlamentul European. Și ceilalți pași nu sunt atât de mici. Dacă vă uitați la cele 7, 8, 9 îmbunătățiri, acestea reprezintă pași mari înainte, care au potențialul de a inova, de a moderniza cu adevărat alegerile europene. Și am putea considera că dacă nu obținem 100%, nu obținem nimic, însă cu, acest, cu o asemenea atitudine, nu cred că ar trebui să faceți parte din Parlamentul European pentru că nu veți obține niciodată tot ceea ce vă doriți. Întotdeauna veți fi uh, constrâns să acceptați uh, compromisuri și, în ultimul rând, nu, nu chiar nu înțeleg intervenția grupului ALDE, nu o înțeleg pe Maite, dar poate mai avem timp să discutăm în următoarele zile și săptămâni. Doamna președinte, aș dori să spun că votul din comisie, în Comisia AFCO este prevăzut în data de 2 iulie este prevăzută o reuniune extraordinară care va uh, avea și mai multe puncte pe ordinea de zi dincolo de voturi. Și apoi, data de 5 iulie, cred că este prevăzut votul din plenară. Închidem acest punct de pe ordinea de zi. Avem nevoie de o pauză de două minute înainte de a trece la vot, pentru că trebuie să clarificăm anumite chestiuni. Două minute credeți că este suficient? Da, câteva minute. Încercăm să reîncepem la 11.50. Depinde cât de repede putem să rezolvăm chestiunile pe care le avem. colleagues, yes, yes, I am, I am... Uh, Dragi colegi, da, da, haideți să începem votul. Da, îmi pare rău. Vreau să mai adaug un lucru. Am uitat că am avut această discuție înflăcărată pe punctul anterior. Că am uitat să vă spun că avem și un termen limită pentru depunerea amendamentelor. care este 25 iunie. No, it's not here. What end of business? Which is five. Yeah. Okay, 25th. 25 iunie la ora 5 după masa. E o zi proastă, luni? Deci lunea viitoare. Mai aveți timp să vă gândiți și să vă regândiți ideile. Acum, trecem la un alt punct uh, greu de pe ordinea de zi. Inițiativa cetățenească. Un raport de care, pe care, care ne-am ocupat împreună cu Peti, autorul, um, raportul nostru, domnul Șoplin, altul de Peti, au înaintat 194 de amendamente de la AFCO, 89 de la PETI și 34 de la CULT. Și în rest îl las pe George să, vă, să ne explice ce facem acum. Mulțumesc, uh, Danuta. Ar trebui, în primul rând, să mulțumesc din suflet tuturor uh, celor care uh, cu care am colaborat pe marginea acestui dosar, care n-a fost deloc ușor, dar rezultatul final cred că ne poate mulțumi. Am avut consultări ample negocieri, discuții și așa mai departe. Avem o problemă în ceea ce privește Comisia PETI. Nu o să intru în prea multe detalii, este o chestiune tehnică, o chestiune legată de regulamente de procedură, dar amendamentul 68 care încearcă, Comisia PETI încearcă să facă ceva pentru care nu are competențe, de fapt. O să vi-l citesc. După audierea Parlamentului European trebuie să aibă o dezbatere în plenar cu privire la inițiativă și să hotărască dacă să adopte o moțiune de rezoluție. Asta depășește competențele PETI în conformitate cu regulamentul de procedură. Eu vă propun să votăm împotriva. Regulamentul de procedură um, stipulează că petiția se, Comisia PETI se ocupă de organizarea de audieri, în conformitate cu regula 111, um, să organizarea de audieri despre petiții și în conformitate cu această regulă, audierile cu privire la inițiativa cetățenească și mai departe, cere comisiei resort uh, care, se, care um, răspunde de subiect în conformitate cu anexa 1 să Uh, organizeze o audiere publică în confruntare cu articolul 11, iar Comisia PETI este asociată automat în conformitate cu articolul 54. După părerea noastră, această sugestie este ultravires, după, pentru că nu ține de competențele PETI, eu vă propun să votăm împotriva acestui amendament. Mulțumesc! Nu aveți uh, comentarii, atunci putem să începem votul? Da, doamna James. Doamna președinte, mă surprinde această sugestie. Eu sunt membră la PETI, membru de plin. Credeam că ar fi fost o dovadă de curtoazie să invităm președintele Peti să uh, răspundă aici și să accepte acest lucru în numele Peti sau să permită discuția acestei opțiuni la Peti. Eu înțeleg uh, ce se spune despre ultravires, uh, dar vorbim despre o, pe- despre o petiție care um, despre o decizie luată într-o altă comisie care nu este uh, subalterna AFCO. Îmi pare rău că doamna James nu este de acord cu această propunere. Noi am discutat pe larg cu raportorul Peti, care nu este disponibil la ora actuală și am fost de acord, la un, am ajuns la un acord politic, dar se pare că Peti a înaintat aceste amendamente fără să țină cont de competențele sale. Deci, nivelul, la nivel politic avem, aco- avem un acord uh, între mine și raportorul de la PETI. Nu poate fi, nu este disponibil acum să fie consultat, dar eu cred că am primit un dă verde uh, din punct de vedere juridic și politic pentru sugestia pe care vă o fac, doamnă președinte. Sorry, I just need half a minute for this. N-am nevoie de un minut să mă consult cu Okay, so, so it's, I understand it's absolutely... Bun, acum înțeleg. E limpede că Comisia Competentă pe Fond uh, este Comisia Competentă pe Fond și nu Comisia Asociată, deci putem să presupunem că am interpretat noi cum trebuie regulamentul de procedură și putem începe votul. Și asta este decizia mea. Bun. Hai să verificăm uh, dacă merge echipamentul de vot, dacă merg consolele. Se deschide votul. Verificăm electronic. Avem 25, 20 și zice doamna președinte. Vă rog să verificați uh, cu toții uh, consolele de vot, fiindcă avem decât de 24 de persoane acum, 25. Nu contează ce buton apăsați, dar pentru a, doar pentru a verifica consolele. Barbara, ai găsit și tu consola? Bun, foarte bine. 25. Bun, acum putem începe votul. Începem cu articolul cu compromisul A. Securitate, doamna președinte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem mai departe la bloc, votul în bloc 1. Cine pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm votul în bloc 1. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Mergem la votul în bloc 2. Cine este pentru? Hai să verificăm și blocul 2, pentru că avem oarecare diferență aici. Haideți să verificăm. Dacă îmi dați voie, verificăm electronic. Se închide votul. Se respinge, că dacă cu un scor diferit. Doamna Țapa Ardel și-a retras amendamentul. Trecem la amendamentul 93. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Peti 29. Cine pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Peti 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. Petri 30, peti 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul orizontal. Iată ce termeni inovatori avem. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la 49. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Peti 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem mai departe la compromisul B, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem mai departe la blocul 3. Cine este pentru votul în bloc 3? Cine e pentru? Împotriva? Verificăm blocul 3, verificăm electronic. Se închide votul. Se respinge. 7 voturi pentru, 6 împotrivă. Trecem la 106. Cine este pentru? Împotrivă. Hai să verificăm. Nu sunt sigură. 106 se deschide votul la 106. Se închide votul. Se respinge. Da. 107 pentru, împotriva abținere se adoptă. 12 pentru, împotriva abținere se adoptă. 43 peti pentru, împotriva abținere se respinge. 44 pentru, împotriva abțineri se respinge. 100, 108, mă scuzați, pentru împotriva abțineri se respinge. Blocul 4 și blocul 6 votate împreună. Se deschide votul. împotriva Abțineri. Se respinge. Trecem mai departe la blocul 5. Acum, pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aceste voturi pe blocuri nu au cele mai bune rezultate. Peti 47 cine pentru, împotriva abțineri se respinge. Cult 16 pentru, împotriva abțineri se respinge. Cult 17 pentru, împotriva abțineri se respinge. 121 pentru, împotriva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 123 pentru împotriva abțineri se respinge. 48 peti pentru împotriva abțineri se adoptă. Bloc 7 pentru împotriva abțineri se respinge. Cult 18 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Asta, asta împreună cu 49 de la Peti. Apoi trecem la 137 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Peti 50 pentru. E caduc? E caduc. Deci, da. 138 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Peti 51 pentru. Împotrivă să verificăm electronic 51. Se închide votul și se respinge. 52 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 143 3, 55, 22 pentru, împotriva abțineri se respinge, 144 se, se zice că este din sfera de, apli- de aplicare, dar posibil, nu se știe una sau alta, deci 144 și, <laughs> și hotărâm așa, 104, 144 pentru împotriva abțineri se respinge, <laughs> deci nu intră în sfera de aplicare. Peti 58 Amendamentul 16 și cul 23 să se votează acum pentru. Împotriva abțineri. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm electronic. Verificăm electronic. That's still separately voted. The vote is closed. Se închide votul. Se adoptă. Trecem mai departe la peti 58 pentru împotrivă Abțineri. Se respinge. 147 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Cu 24 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Petri 59 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 152 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, blocul 7 pentru, împotriva, haideți să verificăm blocul 7, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge 13 la 12. 153 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă. Hai să verificăm 61 electronic, să deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 14 la 11. Peti 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peti 63 pentru, împotrivă. Hai să verificăm electronic 63, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă 319, 154 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotriva abțineri se respinge, 156 pentru, împotriva abțineri se respinge, Peti 50 și 64 pentru împotrivă se respinge. 157. Abține, bun, sunt și abține, da. 157 pentru împotriva abțineri se respinge. Se retrage. Blocul 8 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul D. Deci nu se votează, dar am cer scuze, spune la președinte. Peti 68, a doua parte pentru împotriva, abțineri, se respinge. Acum nu votăm. Trecem mai departe la peti 73 pentru. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peti 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Blocul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 175 pentru, împotriva abținerii se respinge. Deci mai departe la compromisul E, pentru, împotriva abținerii se adoptă. Compromisul F, pentru, împotriva abținerii se adoptă. Compromisul G, pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 23, pentru, împotriva. Haideți să verificăm electronic, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cult 32 pentru, împotriva, abținem, se adoptă. Amendamentul 24 pentru și 190 împreună, deci pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Pe T 80 avem vot pe părți, prima parte, și este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. Peti 81 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Peti 83 pentru împotriva abțineri se 83 se pentru Împotrivă. Haideți să verificăm electronic 83. Se de... închide votul, se adoptă 13 la 12. Peti 84 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul se adoptă 13 la 12. Peti 85 pentru, împotriva abține se adoptă, 86 pentru, împotriva abține se respinge, compromisul I pentru, împotriva abține se adoptă, 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, trecem la considerente, compromisul J pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, împotriva abțineri se adoptă. PT 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 și cul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru, Împotriva abțineri se respinge. Peti 6 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 46 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 40, 50. Amendament oral. să acest amendament. Nu se opune nimeni. Votăm. Deci, votăm acest amendament oral. 50 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul verificăm electronic, votul dinainte. Amendamentul oral. Îl verificăm electronic. Se închide votul. Se adoptă. 17 la 6. Compromisul N pentru Împotrivă, abțineri se adoptă. Petit 12 pentru. Împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 55 pentru. Împotriva, abțineri se respinge. Petit 13 pentru. Împotriva, abțineri se respinge. 60 pentru. Împotriva, abțineri se respinge. Cult 4 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. Petit 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Peti 15 pentru, împotriva abțineri se respinge. 63 pentru, împotriva abțineri se respinge. 64 pentru, împotriva abțineri se respinge. 65 pentru, împotriva abțineri se respinge. Peti 16 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 66 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 17 pentru, împotriva, socialiștii se opun, da? Bun, se respinge, abține, se respinge, 18 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul O. Nu, nu votăm, spune doamna președinte. Trecem la compromisul Q. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83 pentru, împotriva abțineri se respinge. Votăm blocul 10 pentru, împotriva abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, deci pentru din nou, împotrivă, verificăm electronic 25, se deschide votul, se închide votul, se respinge 12 la 13. 26 pentru împotrivă, aceeași situație. Haideți să verificăm mai bine. Se deschide votul la 26. Se închide votul. Respinge. Diferența de un vot. 84. Pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm 84 electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm 27. Mm, nu e decât o diferență de un vot, deci mai bine să verificăm. Se adoptă. Amendamentul 6 e caduc. Votul final acum. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. 19 la 5, o abținere, se adoptă, felicitări. Iar acum Votăm. Avem al doilea vot. Avem nevoie de majoritate absolută, dragi colegi. Și dacă vrem să terminăm până la finalul mandatului, trebuie să hotărâm dacă ajungem acum la negocieri interinstituționale. Avem acest vol prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Dragi colegi, vreau să, pentru cei care vă să mă asculte, vreau să vă spun că odată ce luăm această decizie am avut o propunere de alcătuire a echipei de negociere, președintele și raportorii din Umbra și din partea PETI. Bine, ei hotărăsc. De ce trebuie să hotărâm noi? Mă rog, noi, regula este că noi invităm președintele și raportorii de la PETI și, în conformitate cu regula 154, să facă parte din echipa de negociere. Asta voiam să vă, informe, să vă informez și am înțeles că am luat deja o hotărâre. But sometimes when the, the committee can also decide that we invite also the shadows here. Yes. So, because it's, I, I was told it's a courtesy